All right, um, we don't appear to have got a... Se pare că nu avem aici toți membrii Parlamentului European care trebuie să ia cuvântul, dar cred că trebuie să începem pentru ca membrii parlamentelor naționale care doresc să intervină să aibă suficient timp la dispoziție. Așadar, am să dau cuvântul vorbitorilor care sunt aici și ordinea va fi alta decât cea prevăzută. Am pierdut-o pe Silvi. Silvi era aici din nou. No, her card's up here. Silvi? Silvi? be up here. Trebuia să fie aici, la prezidiu. okay. Uh, sorry about that. So, um, so what I... Anyway... What... În fine, Vom începe, va, vor fi alături de noi domnul Gualtieri și domnul Brock, doi din negociatorii Parlamentului, privind uh, Uniunea Economică și Monetară. Principalul rezumat al summitului din 8 uh, și 9 decembrie 2011 a fost un acord privind disciplina bugetară ce îmbracă forma unui nou tratat pentru 17, cele 17 state din zona euro, deschis și celor care mai doresc să adere, subliniat de un pact fiscal care uh, va duce la aplicarea de sancțiuni pentru statele care depășesc deficitul de 3% și se va aplica procedura de vot a majorității calificate. De asemenea, ă, deficitul structural anual nu trebuie să depășească 0,5% din PIB-ul nominal. Statele trebuie să-și includă ă, în Constituție o regulă de aur privind excedentul bugetar. Părțile la acest acord s-au ă, angajat să întreprindă o uniune fiscală mult mai integrată, ale cărui detalii vor fi prezentate de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy în martie 2012. Vom trece acum la un schimb de opinii și vreau să l ro- să-l rog pe domnul Roberto Gualtieri să facă o prezentare succintă. Experiența noastră de ieri Uh, ne arată că participanții vor avea întrebări și atunci voi da din nou cuvântul raportorilor Parlamentului ca să poată răspunde la aceste întrebări la sfârșit dacă, și dacă mai este ceva de spus, am să încerc să uh, iau eu cuvântul. Deci, Roberto, ai cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem ocazia de a discuta despre pactul fiscal împreună cu reprezentanții parlamentelor naționale. Este o ocazie importantă pentru că dumneavoastră reprezentați părțile contractante care vor trebui să ratifice acest pact. Participați cu titlu de observator la negocierile care au permis, noi am participat ca observator la negocierea textului care va fi semnat la următorul summit. Această abordare uh, este una a unui angajament critic, cum aș spune eu. De ce critic? Pentru că, pentru noi, tratatul interguvernamental nu era cea mai bună soluție. Nu era uh, necesar în sensul strict al termenului pe plan juridic. Protocolul 12 a fost reformat cu privire la votul în unanimitate și astfel a fost absolut necesar să se opteze pentru un tratat interguvernamental. Acest lucru s-a întâmplat și pentru că uh, mai existase sugestia de a se reforma tratatele. Dat fiind că în ultimii ani pactul de stabilitate s-a dovedit a fi mult prea slab. Acest prealabil este discutabil reforma Pactului de Stabilitate legată de adoptarea pachetului de șase măsuri este destul de recentă. Așadar, această reformă a consolidat, de fapt, pactul de creștere și de stabilitate. Putem, cu toate acestea, să ne întrebăm dacă uh, pachetul de șase măsuri re rezolvă problemele din trecut, problemele de nerespectare a regulilor. Așadar, această, aceasta este o critică de fond pentru tratatul interguvernamental și se leagă de nevoia de a readuce în discuție un dosar față de care noi, în calitate de colegiuitori europeni, avem o abordare critică. Această critică este consolidată de ideea că responsabilitatea bugetară reprezintă o condiție suficientă, dar nu și necesară. Este urgent să se intervină și în legătură cu alt aspect, creșterea și solidaritatea, dar nu mă voi opri aici, mă voi opri mai degrabă la tratat. Abordarea noastră critică se uh, referă și la un angajament al nostru. Instituțiile europene și anumite guverne au contribuit la ameliorarea textului tratatului și mai ales am eliminat un risc foarte prezent în primul, în primul proiect, și anume acela de a avea un tratat care să definească o altă guvernanță paralelă, paralelă cu guvernanța europeană. Mai rigidă în același timp și uh, mai discreționară. Haideți să analizăm rezultatul final al negocierilor, textul final al tratatului. Cu siguranță încă mai există probleme, însă, la modul general, aș spune că textul final este coerent și nu presupune riscuri potențiale. Este, deci, complementar față de legislația europeană existentă. Insist asupra acestui lucru, pentru că cu siguranță vom mai discuta despre el. Acest rol poate fi considerat uh, legal pentru că se bazează doar pe angajamentele definite prin lege. Astăzi, tratatul obligă statele naționale să respecte legislația Uniunii Europene. Și de asemenea, modalitățile de interpretare date de instituții care au această sarcină. Această sarcină însă nu este alocată instituțiilor de către tratat. Instituțiile au deja această sarcină. iar statele au obligații suplimentare. La început nu era așa, la început sarcinile erau diferite și nu exista un rol al instituțiilor comunitare, nu se știa foarte clar cine trebuie să monitorizeze implementarea tratatului. Știți că în inima tratatului este prevăzut la articolul 3 acest lucru. Articolul 3 prevede angajamentul uh, statelor membre de a implementa aceste prevederi în Constituție. E vorba aici de o chestiune de fond, pentru că, practic, statele nu sunt obligate să-și modifice Constituția, ci au această capacitate. Se consideră că este preferabil să o facă. Această În paranteză, vă spuneam că în Constituție trebuie să se înscrie obligația de a respecta echilibrul bugetar. Față de textul inițial, acest echilibru este aici mai bine definit. Nu se mai vorbește de deficitul anual, ca în concluziile summitului din 9 decembrie și ca în versiunea inițială a textului, ci se vorbește de obiective pe termen mediu. Și exact la acest lucru se face referire în legislația europeană. E vorba de un obiectiv definit de comisie, dincolo de tratat. Această ă, sarcină este una deja realizată de către comisie. O altă diferență. Acest procent de 0,5%, marja maximă tolerată pentru deficit, în condițiile în care în legislația europeană se prevede 1%. Această marjă se aplică la statele în care deficitul e mai mic de 60%. Conform pachetului de șase măsuri, aceste state vor trebui să-și reducă ulterior deficitul. Deficitul trebuie deci să fie mai mic de 1%. În tratat se prevede că pentru statele cu datorii mai mari de 60% se aplică ă, banul rectific spune vorbitorul. Pentru statele care au datorii mai mari de 60% se aplică un deficit de 1%. declarăm, de fapt, că susținem propunerile Comisiei și dorim introducerea procentului de 0,5 în textul comunitar. Și atunci vor coincide în totalitate parametrii articolului 3 cu legislația europeană. Ceea ce va duce poate la probleme de interpretare și eu vă propun să le discutăm. limita fixă reprezentată de aceste cifre sau există o limită mobilă? Vorbim de deficitul definit de legislația europeană care trebuie modificat pe viitor și mod, sau modificăm parametrii. Voi încheia cu o altă întrebare. Aș dori să subliniez legătura cu uh, un anumit considerent din tratat. De-a lungul timpului s-au prevăzut aici în legătură cu uh, uh, mecanismul european de stabilitate. Se prevede aici uh, ratificarea și implementarea reformei. fie prin Constituție, fie prin legislație, pentru a se uh, implementa mecanismul respectiv. Acești doi indicatori formează un plafon de care trebuie să se țină cont atunci când se stabilesc uh, termenele limită pentru implementare. ar fi fost mai bine să se clarifice aceste lucruri la articolul 13, acolo unde se vorbește și despre dispozitivul privind uh, Curtea de Justiție. Desigur, vom putea să mai discutăm despre toate aceste lucruri ulterior. Mulțumesc, Roberto. Trebuia să vorbești 5 minute, însă probabil că e imposibil să te ocupi de toate aceste probleme în 5 minute. Am să-i dau acum cuvântul lui Elmar Brock, un alt reprezentant al Parlamentului. Elmar, ai cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vin cu câteva completări. În această dezbatere apare mereu uh, un lucru prost înțeles și anume că se spune că cu acest tratat se rezolvă criza. Ei bine, acest tratat nu are capacitatea de a soluționa criza. Niciodată nu s-a intenționat asta cu acest tratat, ci acest tratat e o piatră de temelie a disciplinei financiare, pentru că pe viitor trebuie să respectăm regulile astfel încât să nu ne mai confruntăm cu o altă criză. Deci semestrul european, pachetul celor șase măsuri legislative, pactul de creștere și stabilitate reprezintă alte pietre care vin în această construcție. Sunt câteva lucruri, două, trei, care nu au putut fi soluționate în baza tratatului de la Lisabona, fiindcă tratatul spune fie contrarul, fie nu spune nimic, fie, iată, nu lasă nimănui niciun prerogativ, nicio competență. Și atunci, noi am venit cu ideea regulii de aur, a echilibrului bugetar. Vreau să menționez aici că statele care semnează acest tratat au obligativitate, au obligația, mă scuzați, de a include tratatul în legislația națională. Deci, până la urmă, dreptul comunitar nu e implicat aici. Până la urmă, toată lumea trebuie să respecte propriile reguli, reguli care anul trecut nu au fost respectate prin pactul de creștere și stabilitate. Nu au fost respectate nici măcar de Franța și de Germania. Și apoi, în ceea ce privește procedura deficitului și a majorității inversate, ar trebui să se introducă prin majoritatea inversată un sistem automatizat ca să nu mai fie totdeauna la latitudinea politicului dacă se implementează un act normativ sau nu. Menționăm majoritatea aceasta aici, fiindcă uh, nu a fost posibil să facem asta prin tratatul de la Maastricht în urmă cu 20 de ani. Și mai târziu nu am putut să corectăm asta prin pactul de creștere și stabilitate din 97. Acest automatism a fost respins la vremea respectivă, fiindcă nu cunoșteam prea bine cum uh, arată suveranitatea statelor și ce, cât de problematică va deveni aceasta pe viitor. De data aceasta avem următorul uh, următoarea situație. Dacă Comisia Uh, identifică încălcările regulilor, acum e nevoie de o majoritate calificată a statelor ca să uh, se întâmple ceva. Până acum uh, lucrurile stăteau tocmai invers și din cauza aceasta nu au funcționat. Eu cred că e un progres real ceea ce se întâmplă acum. Mai mult decât atât, în Convenția Constituțională, grupul meu politic în anul 2002 propusese la un moment dat ca Curtea Europeană de Justiție să fie uh, uh, interpelată și în ceea ce privește situația din Uniunea Monetară. În anul 2002 însă nu s-a ajuns la niciun consens. Pe atunci am justificat această intervenție spunând că uh, Curtea Europeană de Justiție va fi cea care va aduce credibilitate pactului de creștere și stabilitate. Nu aveam de unde să știm la vremea respectivă că se va ajunge într-o situație atât de gravă, astfel încât să nu avem niciun mijloc juridic de a acționa. Ei bine, de data aceasta, noi introducem această posibilitate. Cine nu respectă regulile poate să ajungă în fața Curții Europene de Justiție. Cu ce dificultăți ne confruntăm însă? Ei bine, acest tratat, să nu uităm, nu este unul comunitar. Și atunci, cum poate o instituție comunitară precum uh, Comisia și o instanță comunitară precum Curtea Europeană de Justiție să um, acționeze în baza unui tratat care nu este comunitar? nu se va ajunge, în opinia mea, la o soluție pe deplin satisfăcătoare, dar cel puțin am reușit să facem ca comisia să întreprindă câteva verificări și în baza acestor verificări să poată fi acuzate anumite state membre în cazul în care nu respectă regulile jocului. Pe 1 martie se va lua o decizie finală și așteptăm în special uh, ca Troica să primească sarcina de a emite această plângere împotriva statelor. Doresc încă o dată să accentuez că măsurile fiscale, măsurile de verificare bugetară țin în continuare seama de autoritățile naționale, de Parlamentul Național, mai ales pe chestiuni bugetare, dar Trebuie să plecăm de la premisa că pe viitor vom reuși să prevenim alte crize, iar în ceea ce este criza actuală, odată ce vom avea aceste modificări, vom avea o nouă structură care să permită o mai mare productivitate a statelor membre și o mai mare competitivitate, pentru că acum există mari desechilibre economice. Și din acestea vor rezulta, în mod firesc, și uh, va rezulta și creșterea economică. Pentru că Lipsește deocamdată caracterul investițional al măsurilor noastre, mai ales că nu există structuri pe care să se facă investiții. Și tocmai din acest motiv cred eu că, având odată pactul fiscal gata implementat, o spun în calitate de uh, german care, aparține, care ține de partidul aflat la guvernare, va fi nevoie să ne punem problema uh, modificărilor structurale prin perspectiva creșterii, mult mai mult decât am făcut-o până acum, în vederea progresului. L-am alături de mine și pe colegul meu, Lana Masur, care văd că e de acord. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca fondurile structurale să revină la rolul lor. Uh, în 18, um, acum 18 ani au fost invetate fondurile structurale pentru finalizarea pieței interne. De fapt, fondurile structurale au fost menite de a ajuta acele regiuni, acele țări mai slabe, astfel încât să devină competitive pe piața internă europeană. Pentru următoarea perioadă de planificare financiară vom avea vreo 360 de miliarde de euro, dacă nu mă înșel, ca fonduri structurale. Ei bine, dacă acești bani. Dacă 50 de miliarde de euro pe an vor fi bani utilizați mult mai mult pentru competitivitatea întreprinderilor noastre europene, atunci cu siguranță uh, am reușit să restabilim solidaritatea europeană în acele țări mai puțin competitive la ora actuală. Eu cred că acele lucruri frumoase care au fost finanțate până acum uh, cu fondurile structurale ar trebui să fie lăsate deocamdată la o parte, astfel încât să reușim să acoperim aceste dezechilibre de pe piața internă. Pentru că, până la urmă, noi nu am făcut nimic altceva decât să uh, accentuăm aceste dezechilibre și este cazul să schimbăm radical situația. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Președinta. Mulțumesc foarte mult. Acum îl rog pe domnul uh, Jens Jol, care este membru al uh, Comisiei pentru Afaceri Europene din Danemarca, să intervină, reamintind tuturor că dacă doriți să interveniți, puteți să vă înscrieți la cuvânt. Am deocamdată doar patru înscrieri la cuvânt, trei sunt din Regatul Unit, așa că având în vedere că dorim să avem o dezbatere mai amplă care să um, acopere un spectru mai larg de viziuni, ar trebui ca și ceilalți să se înscrie la cuvânt. Jens are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, deputați, dragi colegi, sunt extrem de încântat să particip astăzi la ceea ce sper eu va fi un dialog fructos pe noul tratat și pe provocările viitoare. Sunt membru de vreo câțiva ani în uh, această uh, Comisie pentru Afaceri Europene din Parlamentul danez și pot să vă spun că mai avem încă multe de făcut în plan comunitar. Vreau să vă spun astăzi că avem nevoie de mai mult decât disciplină financiară pentru a depăși criza. Parlamentarii naționali și eurodeputații trebuie să depună eforturi în plus pentru a se axa pe obiective europene pe viitor și trebuie ca parlamentele naționale să se implice mult mai direct în viitoarea structură comunitară. Danemarca nu face parte din zona euro, însă o majoritate parlamentară a decis să facă parte, să adere la noul tratat. Uh, pentru că acest nou tratat e deschis și țărilor din, uh, care nu sunt în zona euro. Noi vom adera la regula de aur astfel încât să asigurăm un echilibru bugetar. Situația din Danemarca e puțin diferită, însă cu toate acestea ne-am decis să fim parte din noul proiect. Cred că Parlamentul danez um, încearcă în continuare să-și găsească locul în semestrul european, în uh, Tupac și acum în noul tratat, în noul tratat fiscal. Încă nu știm cum să ne organizăm uh, dezbaterea Uh, pe indicatori macroeconomici, pe dezechilibre macroeconomice și pe uh, formulare bugetară. Dar, privind către viitor, eu cred că trebuie să ne axăm atât pe opțiunile noastre politice, cât și pe structura instituțională. În primul rând, disciplina economică e o precondiție, dar nu o soluție în sine. Depășind uh, criza, um, cred că trebuie să creăm în primul rând locuri de muncă. Mulți colegi au exprimat asta de-a lungul acestor zile. Joseph Stiglitz, un profesor de economie din Danemarca, a transmis un mesaj foarte clar, spunând că istoria nu a oferit exemple concrete de depășire de criză fără locuri de muncă și fără investiții. Intenționăm să implementăm noile reguli în ceea ce privește disciplina financiară, dar trebuie să combinăm această disciplină cu consolidarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. M-a bucurat faptul că ieri președintele Comisiei a menționat uh, rolul obligațiunilor pentru proiecte, fiindcă trebuie să colectăm noi bani. Mă bucură faptul că șefii de stat și de guvern, în sfârșit, au adresat problema șomajului la sfârșitul lui ianuarie, conchizând că trebuie să investească mai mulți bani în uh, soluționarea acestor probleme. Vreau să spun astăzi că putem să creăm locuri de muncă fără noi fonduri și noi programe, pentru că avem suficiente directive care servesc acestui scop. Două milioane de locuri de muncă sunt prevăzute în implementarea și adoptarea directivei în ceea ce privește eficiența energetică. 4% creștere a PIB-ului va rezulta dacă finalizăm piața digitală internă. Așadar, să trecem la treabă. Noi cerem politicienilor din Grecia să treacă la acțiuni și să ia măsuri de austeritate extrem de dureroase. Însă, în același timp, ne luptăm cu reglementarea brevetelor europene, brevete necesare pentru IMM-urile comunitare, despre care noi spunem că ne pasă. Așadar, e nevoie să existe un compromis între eurodeputați, miniștri, deputați naționali. Și calea de urmat este aceasta, a mm, investițiilor și a implementării măsurilor existente. Vrem să avem o Europa mai ecologică, mai verde. În acest sens, uh, vrem să avem un uh, cadru financiar multianual care să țină cont de aceste aspecte și să fie un garant al strategiei Europa 2020. Aceste priorități se bazează pe legislație existentă deja. Prin urmare, nu avem nevoie de noi cadre moderne legislative, ci trebuie doar să implementăm ceea ce există deja. Preștiinția și-a numit programul Europa la lucru, la treabă. Eu cred că nu trebuie decât să facem uh, ceea ce trebuie pentru a ne pune pe treabă. Toate deciziile acestea grele nu pot fi luate doar în plan comunitar la Bruxelles și de instituțiile europene și astfel ajung la uh, noul meu punct din prezentare, pentru că cu noul tratat e nevoie de un dialog mult mai mare, mult mai bun, mă scuzați, între parlamentele naționale. Modul în care va fi structurat acest uh, dialog depinde, uh, pentru că articolul 305 din tratat face trimitere la o conferință pentru parlamente naționale și Parlamentul European care să se axeze pe structurile și politicile bugetare. E util să avem o asemenea reuniune, dar eu cred că Parlamentele Naționale ar trebui să poată să comunice direct cu Comisia, mai ales în ceea ce privește analiza anuală de creștere și recomandările făcute fiecare țări în parte. Eu cred că această dezbatere va fi menționată și la COSAC. Permiteți-mi să finalizez menționând că trebuie să ne axăm pe crearea de locuri de muncă prin prisma disciplinei fiscale. Am putea ca astfel să implementăm pe deplin unele dintre directivele ce sunt deja pe masa de lucru și să pavăm calea către uh, un, o situație în care implicarea națională va fi mai mare, dar apărarea propriilor interese va fi puțin mai uh, scăzută. Mulțumesc, dau acum cuvântul lui Silvi Gular. Vă mulțumesc tuturor, o să fiu succintă, fiindcă s-au spus uh, deja multe lucruri. Am avut trei reprezentanți ai Parlamentului uh, European în aceste discuții. Al treilea a fost uh, Guy Verhofstadt, o să vorbesc în numele său și uh, al meu. Eu am fost raportor la pachetul celor șase măsuri. Așa cum a spus foarte bine Roberto și Elmar, nu trebuie să uh, ne întrebăm de ce nu a fost făcut acest tratat. Nimeni nu a vorbit despre Banca Centrală Europeană aici. Îmi amintesc că în decembrie a venit Mario Draghi aici pentru prima dată la plenara Parlamentului European și a cerut uh, uh, pachetul fiscal uh, pactul fiscal. Acest tratat era foarte folositor pentru ca ABC să-și să continue, să poată, să-și poată continua activitatea fără a trezi îngrijorări în țări care nu își doresc ca Banca Centrală Europeană să-și depășească rolul consfințit de tratat. Pe de altă parte, haideți să nu dăm prea multă importanță acestui text. El este important, dar închide un ciclu. Este vorba de ciclul uh, îmbunătățirii disciplinei, iar acum uh, avem foarte multă treabă care ne așteaptă. Vreau să pun accentul asupra două puncte, două chestiuni. În primul rând este vorba despre credibilitatea noastră colectivă, iar uh, dat, dat fiind faptul că suntem aici față în față, a trebuit să vorbim pe șleau și să spunem lucrurilor pe nume. Uh, E greu dacă încercăm uh, să-i facem uh, pe, pe investitori să-și dea seama că avem o monedă unică și suntem gata să mergem mai departe după toate deciziile economice și sociale uh, care vin mână în mână cu această monedă unică și în același timp ne închipuim că putem avea aceeași concepție a suveranității naționale. Nu înseamnă că lucrurile se bat cap în cap, dar trebuie să acceptăm o viziune mai dinamică a lucrurilor. Odată cu moneda euro în 1992 am pășit într-o nouă epocă politică și toate țările care nu fac parte din zona euro, dar doresc să adere la zona euro, și-au asumat un angajament politic foarte puternic care nu poate să nu se manifeste prin uh, schimbări instituționale și de comportament ideea totul va rămâne ca înainte, ne vom bucura de beneficiile monedei euro fără să ne schimbăm deloc, nu funcționează și am văzut acest lucru în ultimii ani. Dacă nu respectăm tratatele, așa cum a spus Elmar, refuzul de a accepta faptul că ceși care uh, din 57 joacă acest rol în alte domenii, ar putea interveni aici aceste reticențe care țin mai degrabă de o, țin mai degrabă de o gândire retrogradă decât de o viziune concretă și pragmatică. Vreau să vă întreb dacă vom reuși să convingem, să-i convingem uh, Uh, pe, ce, pe investitorii de la Milwaukee care se ocupă de uh, fondul de pensii local, îi vom convinge de, de credibilitatea noastră uh, și noi nu vom fi credibili în fața investitorilor străini, vreau să vă spun întreagă, pentru noi este foarte important acest lucru, nu vom avea nicio șansă să ne convingem proprii noștri cetățeni de, în ceea ce privește credibilitatea noastră. Alegătorii noștri sunt uh, oameni maturi, uh, trebuie să le oferim uh, răspunsuri la problemele existente, trebuie să le oferim creștere economică și locuri de muncă. Iar dacă unii nu vor să adere la zona euro, nu este nicio problemă, este alegerea lor. Dar în momentul în care am aderat la zona euro, trebuie să ne comportăm altfel. Și încă un, lucru important, democrația. Acest tratat uh, nu uh, face decât să atingă întreagăt, așa cum am făcut în pachetul celor șase măsuri, chestiunea fundamentală care se pune astăzi. Este vorba de uh, întrebarea cum putem uh, să-l asigurăm pe cetățenul european că uh, are o pondere la nivelul decizionar european. În momentul în care se reunește Consiliul European, fiecare dintre membrii săi se bucură de o legitimitate națională incontestabilă. Dar acest lucru nu înseamnă că legi- legitimitatea colectivă se întrunește, nu înseamnă că lucrurile sunt destul de transparente, nu înseamnă că deliberările sunt suficient de publice, iar lipsa de control și de cenzură Uh, asupra acestui organ decident la nivel european. Știu că este un subiect tabu, dar este o mare problemă acest lucru. Și dacă facem suma, dacă facem suma legitimităților naționale, nu este suficient. Vedem în Franța avem alegeri prezidențiale, nu numai în Franța avem alegeri uh, prezidențiale, dar în această campanie nu se vorbește suficient despre Europa. Singurii care vorbesc despre Europa sunt eurosceptici. Ni se spune că aleșii la nivel național, în momentul în care ajung la Consiliul uh, European, au un mandat clar pentru acțiunile pe care le întreprind. Eu aș vrea să știu cine le-a dat mandatul, uh, cu privire la ce li s-a dat acest mandat și cum se reînnoiește el în, uh, el în timp. Uh, cei care au fost aleși înainte de criză dețin soluțiile pentru ieșirea din, pentru ieșirea din criză și încă un aspect, uh, ceea ce a spus uh, ieri domnul Cash, acest, această externalitate, cum facem pentru ca deciziile luate într-un anumit stat membru să nu aibă repercusiuni negative asupra celorlalți și cum facem fără ca și cum facem să cerem să ne asigurăm că cetățenii din celelalte state membre își spun și cuvântul. Cum facem ca competitivitatea și consecințele sale asupra salariilor și locurilor de muncă Uh, să nu fie afectate de deciziile luate într-o altă țară. Ce vom face pe viitor pentru a combate acest lucru? În pachetul celor șase măsuri avem uh, o inovare, control dezechilibrelor macroeconomice, un pas foarte bun în această direcție. Ce putem face mai mult? O să mă opresc aici. Doream să vă spun că uh, suntem departe de finalizarea situației. Și așa cum uh, a spus uh, colegul din uh, Parlamentul danez, nu avem o viziune clară. Sper să avem o viziune mai de perspectivă. Vreau să vă spun că nu avem o abordare democratică suficientă, iar pericolul cel mai mare este că uh, s-ar putea să îi pierdem pe cetățenii europeni chiar dacă salvăm moneda euro. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much. Uh, we... Mulțumesc foarte mult. O să dau cuvântul acum uh, celor care s-au înscris la cuvânt, în uh, mare, în ordinea în care s-au înscris. Vă rog să nu depășiți 3 minute, astfel încât raportorii vor ca raportorii să aibă timp să vă răspundă la întrebări și pentru a mai putea lua și alți uh, vorbitori. Mai întâi, Bill Cash din Marea Britanie. This, this is the order in which people... Și apoi un alt vorbitor din Marea Britanie. Aceasta este ordinea, dar vă rog uh, să țineți cont și de apartenența la zona euro sau nu. Eu sunt președintele acestei ședințe. După aceea, domnul Surcel din Slovenia, Alex Bodru din, din Luxemburg, Pervaș Berez, după aceea, după aceea Lyndon Harrison din Marea Britanie, domnul Giorgetti din Italia, și domnul Donahue din Irlanda. Mai întâi, Bill Cash. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Elmar ne spune că tratatul va oferi reguli, chiar și regula de aur, pentru ca acestea să fie respectate. Înțeleg foarte bine acest lucru, dar dați-mi voie să vă spun că subzistă îndoieli grave în ceea ce privește legalitatea acestui acord. Și dacă Uniunea Europeană, comunitatea europeană, pornește de la aceste premise și că există posibilitatea unor reguli coercitive care se bazează pe o procedură care subminează statul de drept, atunci se pune sub semnul întrebării viabilitatea Uniunii Europene. Angela Merkel a spus ieri că nu dorește să-și asume riscuri. Ar putea, dar nu dorește să înceapă aventuri riscante. Una dintre problemele cu care ne confruntăm aici este faptul că democrația, și asta ne-a spus și prietenul nostru din Franța, este crucială acestui proces. Statul de drept se bazează pe democrație, iar realitatea este că, din foarte multe motive, nu o să intru în amănunt, fiindcă profesorul Paul Craig, de pildă, a ținut o disertație uh, foarte bine fundamentată în ceea ce privește caracterul legal al acestui tratat și vă citez. Este important să ne gândim dacă tratatul poate conferi noi funcții instituțiilor europene. Sunt de părere că uh, Astfel s-ar încărca tratatul de la Lisabona existent și temeiul juridic. Avem apoi o analiză de trei pagini. Iată, în acest context, mai avem și alte păreri eh, juridice pe care le-am obținut la cel mai nivel înalt academic, se pun întrebări foarte serioase. Pactul de stabilitate și creștere a mai fost încălcat, știm acest lucru. Iar întrebarea care se pune pe scurt este dacă ce se eh, întâmplă, ce se întâmplă acum este o încercare uh, Um, de, așa cum a spus și Vivian Redding în articolul din Wall Street Journal, că se încearcă o trecere către o uniune politică mai puternică și se încearcă ca prin reguli și uh, acțiune coercitivă se încearcă funcționarea a, ceea ce nu este funcționabil. Iar acest lucru afectează nu numai Marea Britanie, ci toate statele membre, fiindcă această uh, regulă de aur. Și nu putem să spunem că noi nu suntem, nu suntem semnatare acest acord, deci nu avem niciun cuvânt de spus, fiindcă uh, Miezul spuselor mele este faptul că modul în care sunt folosite instituțiile, Curtea de Justiție și Comisia Europeană este îndoielnic, iar în acest context, nu putem discuta astăzi toate aceste lucruri, dar în acest context doresc să vă spun și uh, subliniez acest lucru că este extrem de primejdios și suntem aici pe o pantă foarte alunecoasă. Uh, să plecăm de la presupunerea că acest uh, aspect este legal, chiar dacă planează foarte multe îndoiele asupra sa și conchid spunând că Marea Britanie are Uh, o poziție de rezervă pe care și-a exprimat-o într-o scrisoare de acum câteva zile pe care a trimis-o ambasadorul nostru secretariatului Consiliului în care se spune că nu este vorba doar despre centrul financiar de la Londra, nu este doar despre piața unică, este vorba și despre alte chestiuni care țin de modul de funcționare a Uniunii Europene. Aceasta este problema, de fapt, aș putea să intru în mai multe detalii, dar nu cred că este nevoie acum. Această chestiune este una foarte gravă și cred că și nu cred că sunt mulți în această sală care nu-și dau seama de gravitatea acestei situații. Uh, care îi afectează pe alegătorii lor în viața de zi cu zi, dat fiindcă se impun schimbări constituționale țărilor lor în momentul în care își pun semnătura pe acest acord, după mine, ilegal. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, James Clapison din Marea Britanie. Doamnă președinte, pentru a respecta armonia și, deci, în interesul armoniei internaționale și a camaraderiei, eu sunt gata să mi-adresez întrebarea mai târziu, ca să dați acum cuvântul altcuiva. Mie îmi convine ordinea pe care am stabilit-o eu, spune președinta, și dumneavoastră aveți cuvântul următorul. Bine, atunci nu doresc să creez niciun fel de uh, lipsă de armonie aici. Am uh, niște întrebări pentru Elmar Brock. În primul rând, consideră că acest acord este un acord internațional sau un acord comunitar? În al doilea rând, în legătură cu uh, propunerile privind încălcarea, articolul 8 din pact, consideră domnul Brock că Comisia stă la baza acestor propuneri și la inițierea procedurii de încălcare sau statele membre individuale? Și de ce în articole există această procedură destul de bizară prin care Comisia este inițiatoarea, dar statele membre trebuie să Uh, uh, dea socoteală pentru această încălcare în fața Curții de Justiție. Poate să ne spună de ce s-a adoptat această uh, formă de procedură? Și în cele din urmă, ce se întâmplă și sper că sper că obținem cu toții stabilitate, creștere și locuri de muncă și așa mai departe, dar ce se întâmplă cu democrațiile naționale dacă circumstanțele dintr-un stat individual sau grup de state duc prin lipsa unei politici monetare sau unui curs de schimb echilibrat, uh, acest stat sau aceste state au dificultăți de concurență și nu reușesc să respecte uh, cerințele pactului fără să se afunde în deficite tot mai mari scăzându-le veniturile uh, fiscale și crescându-le cheltuielile sociale. Există vreo limită legată de șomaj, legată de șomajul în rândul tinerilor, de austeritatea impusă statelor individuale, veți ține cont de toate acestea sau prevederile din acest tratat se vor aplica fără să se țină cont deloc de condițiile din statele respective și de opiniile electoratului? Acum are cuvântul domnul Siceli din Slovenia. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu acest uh, tratat bugetar și cu disciplina fiscală în lumina celor discutate astăzi. După părerea mea, Principalul mesaj din acest document se găsește la articolul 3, alineatul 1. Acolo unde apare parafraza, statele membre trebuie să aibă un buget echilibrat. Cu alte cuvinte, acest lucru înseamnă că statele membre nu pot să cheltuiască mai mult decât produc. Și e, uh, se merge și mai departe. Împrumutarea irresponsabilă nu poate să uh, reprezinte o temelie pentru creștere ulterioară. Baza creșterii poate fi doar o economie competitivă, o economie care să genereze noi locuri de muncă și care să genereze creștere. Și sigur că trebuie să subliniem uh, chestiunea șomajului, care este una foarte actuală. După părerea mea, statele membre ale Uniunii Europene se confruntă aici cu o decizie strategică care va fi gravă pentru anumite state membre pentru că va duce la măsuri de austeritate și va viza și consolidarea fiscală. Însă această consolidare fiscală nu poate să fie un scop în sine. Pe lângă uh, redresarea economiei, aceasta trebuie să aducă și inovație și competitivitate chiar în comparație cu statele din Asia și cu Statele Unite. Pe scurt, viitoarele generații europene nu vor putea să se dezvolte pe bază de credite, ci numai pe baza propriei creșteri. Multe state care sunt foarte, îndator- sunt foarte îndatorate acum, trebuie să vă spun că și Slovenia se numără printre ele, Datoria noastră s-a dublat în ultimii ani și a ajuns acum aproape 50% din PIB. Acum 3 ani, acest procent era de doar 24%. Așadar, multe state se confruntă cu noi provocări și noua generație va trebui să consolideze finanțele publice, deci va trebui, cu alte cuvinte, să reducem cheltuielile publice. În 2012, cheltuielile publice trebuie să fie reduse la 3% din PIB. De fapt, deficitul trebuie să fie adus la 3% din PIB. Acum avem un deficit de 5,6% și uh, trebuie să ținem cont și de regula de aur pe care statele o vor introduce în Constituțiile lor și care va duce la o echilibrare a veniturilor la buget și a cheltuielilor. Mă aștept să apară probleme în implementarea acestui tratat. Însă, din perspectivă strategică, cred că este vorba de o soluție corectă, atât pentru Slovenia, cât și pentru întreaga Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Alex Podriu, acum din Luxemburg. Mersi, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea două observații. În primul rând vreau să mă refer la pactul bugetar și în al doilea rând la regula de aur. În ceea ce privește finanțele publice, cred că este evident că avem nevoie de stabilirea de obiective comune și de asemenea de instrumente pentru a le supraveghea. Avem nevoie de o, una, o abordare de corecție și de una de reprimare. Cred că trebuie să existe însă o opțiune națională în ceea ce privește stabilirea căilor de a atinge aceste obiective. Așadar, mijloacele pentru atingerea acestor scopuri trebuie să rămână naționale și să rămână în domeniul parlamentelor naționale. Sunt foarte îngrijorat de faptul că suntem pe cale de a abandona această repartizare a sarcinilor și că Consiliul și Comisia au o pondere din ce în ce mai mare în ceea ce privește mijloacele adoptate pentru realizarea obiectivelor comune în domeniul finanțelor publice. În acest context, aș dori să subliniez că faptul că Parlamentul European intervine în această procedură nu poate să înlocuiască produce, politicile parlamentelor naționale, a căror marjă de manevră a fost mult redusă. Avem aici o discuție între parlamentele naționale. Într-adevăr, cred că este util ca parlamentarii naționali să discute despre modul în care sunt transpuse aceste chestiuni în dreptul național din perspectiva procedurilor parlamentare și din perspectiva noilor texte. Mă refer aici la pachetul de șase măsuri și la tratatul interguvernamental. O a doua observație se referă la regula de aur. Trebuie să vă spun că sunt ușurat de faptul că guvernele au abandonat ideea de a uh, fi obligatorie înscrierea acestei reguli de echilibru bugetar în Constituțiile naționale. Eu am dubii în legătură cu plus valoarea acestei reguli de aur. În tratatul privind Pactul de Stabilitate și Creștere, care este deci un tratat internațional cu valoare supraconstituțională, se stabilea deja principiul echilibrului bugetar. Care este plus valoarea dacă stabilim această regulă și în Constituțiile naționale? În al doilea rând, un astfel de sistem poate să funcționeze într-un stat ca Franța sau ca Germania, state în care Curtea Constituțională poate să verifice constituționalitatea legilor bugetare. Dar sunt foarte multe state membre ale Uniunii Europene în care această competență nu există, iar Europa nu poate să impună un nou sistem constituțional. Este nevoie, deci, după părerea mea, de flexibilitate în ceea ce privește transpunerea regulii de aur în dreptul național, pentru că altfel se va crea confuzie. Deci sunt foarte ușurat de faptul că această idee a fost abandonată și că bunul simț a învins. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, mulțumesc! La început trebuia să avem o contribuție a raportorului de la Comisia de Ocupare, care din păcate nu a reușit să ajungă și acum voi da cuvântul președintelui de la Comisia de Ocupare ca să spună ceva în locul raportorului, deci îi dau cuvântul lui Pervanș Berez, președinta Comisiei de Ocupare. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi în numele Comisiei uh, de Ocupare ca președinte, dar vorbi și, voi vorbi și în nume propriu. Dacă analizăm istoria zonei euro, constatăm că, până la urmă, uh, un expert sau un observator uh, atent nu a așteptat data de 2007 când s-a declanșat criza ca să își dea seama că trecerea la euro și regula stabilită în pactul de stabilitate și creștere uh, duce la o funcționare mai puțin decât optimă a sistemului, ca să zic așa. În 2007, după mă scuzați, când am făcut bilanțul de uh, funcționare al zonei euro, am constatat că acest pact, care funcționa ca un fel de regulă de aur, a dus de fapt la niște divergențe de competitivitate și la niște divergențe macroeconomice în zona euro, care pe termen lung nu erau sustenabile. Astăzi, responsabilii au încercat să tragă învățăminte din această situație și au ajuns la așa numitul six-pack, pachetul de guvernanță economică. Reechilibrarea este departe de a fi perfectă. De aceea, unii dintre noi din Parlamentul European nu au votat pentru toate elementele din six-pack, însă a existat o consolidare, din nou, a regulii într-o nouă etapă de consolidare și un punct de echilibru între multe elemente pentru a se ține cont de dezechilibrele macroeconomice. E vorba oarecum de o recunoaștere a deviațiilor, a dificultăților observate în primii ani de funcționare ai zonei euro. Ceea ce ne neliniștește prin acest nou tratat este reprezentat de următoarele lucruri pe care le voi uh, prezenta rapid. În primul rând, un nou echilibru între această regulă și, ține, și uh, recunoașterea dezechilibrelor economice a dispărut, tocmai când noi încercam să consolidăm regula respectivă. Apoi, mă gândesc la colegii noștri britanici care întreabă la cine se aplică uh, eu nu regret faptul că britanicii nu au susținut textul, însă condiția pusă de britanici ca să susțină textul era complet inacceptabilă, pentru că se referea exact la potențiala funcționare a zonei și anume ei au cerut să fie excluși din legislația în domeniul financiar. Apoi, când ne uităm cui este adresat acest text, în cele din urmă, eu nu cred că textul se adresează Greciei sau Irlandei sau Portugaliei, pentru că, în mod evident, nimeni nu are nevoie de acest tratat ca să aplice acestor țări niște reguli extrem de riguroase. Există aici, de fapt, o miză majoră legată de anumite state membre și mulți au spus-o ieri din acest punct de vedere și alții au repetat-o în această dimineață. Echilibrul pe care trebuie să-l căutăm în cadrul zonei euro presupune un, cum spuneam, un echilibru între, o, între disciplină și un viitor comun. Și acest echilibru nu este atins. Articolul 1 din noul tratat se referă la cuvântul creștere. Însă logica este tot aceeași. Pentru că se spune, țineți uh, disciplina bugetară și pentru că vă faceți ordine în conturile publice, va veni și creșterea. E exact același lucru atunci când BCE ne spune că ameliorarea politicii monetare înseamnă uh, și adaptarea ei la politica de creștere înseamnă respectarea stabilității prețurilor. Practic, în fiecare stat membru și în toate dintre ele s-a plătit un tribut foarte greu acestei reguli de aur, care nu creează ocupare și creștere. Iată miza acestei dezbateri miză legată de ratificarea acestei reguli de aur și de reechilibrarea ei. Nu mai am timp să mai continu, să mă refer și la dimensiunea parlamentară, însă aș vrea să spun, poate, uh, am să spun câte ceva la concluzii, poate, despre acestea. Vreau doar să vă atrag atenția în legătură cu ce spunem atunci când utilizăm cuvintele creștere și ocupare și când uh, batem în piatră acest tratat cu această regulă de aur nu, uh, nu, nu ne referim aici la echilibru și dezechilibrele se pot vedea în zona euro de mulți ani. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Pervanș a spus că a, s-a exprimat aici în nume propriu și că nu vorbea în numele comisiei la modul general și cred că e corect. Trecem acum la Lyndon Harrison din Regatul Unit. Doamnă președinte, eu însă vorbesc în numele Camerei Lorzilor, în numele Comisiei pentru Afaceri Europene de acolo și eu, într-adevăr, sunt aici pentru a, uh, pentru a îi reprezenta și pe colegii mei. Așadar, am uh, discutat cu ministrul nostru care a fost de acord cu semestrul european. Eu cred că semestrul european vine ca o urmare a liniilor directoare europene și am avut și un raport în ceea ce privește tratatul fiscal, unde am menționat că e necesar să îmbunătățim competitivitatea Uniunii Europene, să avem creștere economică, dar aici sunt de acord cu propunerea lui Elmar Brock, și anume că ar trebui ca fondurile structurale să revină la ceea ce au fost. Colegul danez ne-a dat uh, exemplul consolidării pieței unice prin uh, finalizarea brevetului european. Suntem de acord cu pachetul de ajutorare a Greciei, vrem doar ca acest ajutor să fie eficient și suntem de acord de asemenea și cu recapitalizarea băncilor, dar nu aș vrea ca la final băncile să aibă o capacitate mai mică de a ajuta IMM-urile și nu aș vrea ca astfel să se ajungă la ieșirea din criză în Europa. Noi uh, am întrebat guvernul stupefiați de ce nu semnează acordul fiscal, pactul fiscal. Nu știu dacă a fost pentru protecția piețe unice, pentru serviciile financiare din Londra, pentru uh, modul în, pentru că e menționată autoritatea bancară europeană și unde e poziționată aceasta. Nu știm care a fost uh, explicația, dar Camera lor zilor susține că nu există niciun motiv pentru care să nu semnăm acest uh, tratat fiscal. Și vreau să vă spun că aceasta este opinia noastră comună. Noi am publicat un raport care menționează și rolul agențiilor de credit, care este extrem de tulburător și noi uh, ne temem că dacă va exista și o agenție de rating europeană, situația nu va fi mult mai bună. Vom uh, publica și un raport pe taxa pentru tranzacțiile financiare, Vom publica unul și pe cadrul financiar multianual pentru 2014-2020, pentru că noi credem că multe din uh, ideile conținute în aceste teme revitalizează piața internă. Aceste rapoarte, dragi colegi, sunt la dispoziția tuturor, vor fi la dispoziția tuturor și sper să le parcurgeți. Mulțumesc și acum domnul uh, Ciurghetti din Italia. Mulțumesc. Cred că Italia a devenit foarte activă chiar înainte de pactul fiscal, mai ales în ceea ce privește uh, stoparea îndatorării publice. Noi, practic, am finalizat procedura aceasta și de luna viitoare această regulă a stopării îndatorării va fi ancorată în legislația noastră, dar eu nu cred că astfel se rezolvă problemele. Deci, introducerea acestei idei în Constituție presupune ca primul control să se efectueze uh, de, prin autoritățile naționale, nu la nivel comunitar. Deci autoritățile naționale sunt cele care verifică conformitatea cu litera legii. Înțeleg și ce a spus colegul din Luxemburg, pentru că nu e foarte clar uh, cine intervine când. Curtea de Conturi versus Curtea de Justiție. M-ar interesa așadar o explicație din partea dumneavoastră pentru a clarifica lucrurile. Ce rol joacă care organism și uh, cine ar trebui să întreprindă măsurile din uh, articolul 2 cu 3 pentru a se asigura că instrumentele pe termen mediu sunt implementate corect? Eu cred că e o întrebare foarte importantă. Iar în ceea ce privește reforma constituțională pe care o întreprindem noi acum în Italia, vreau să vă spun că avem prevăzute niște uh, birouri independente în cadrul Parlamentului. Iar în ceea ce privește democrația și participarea, Pot să vorbesc din experiența mea uh, din Parlamentul italian. Și pot să vă spun că noi am sprijinit mereu toate tratatele comunitare, deci există un consens larg pe marginea acestora. Problema este că în parlamentele naționale se discută mereu la suprafață când e vorba de aceste tratate. Și mereu sunt doar unii colegi care înțeleg ce se întâmplă și sunt mereu aceiași. singura posibilitate de a informa opinia publică pe marginea acestor subiecte foarte importante este aceea de a organiza un referendum. Chit că Constituția din Italia nu prevede asta. Eu cred că trebuie să găsim o metodă pentru a implica popoarele noastre în procesul decizional. Altminter, persistă pericolul ca cetățenii să vadă ce face Uniunea Europeană doar atunci când aceasta vine și taie și spânzură. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc. Domnul Donahue urmează, e reprezentantul Irlandei. Mai avem încă două intervenții va urma Liam Wancock din Parlamentul, de la Parlamentul European și domnul Pinto din Portugalia. Domnul Donahue? Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări pe care aș dori să le adresez raportorilor din Parlamentul European. Prima întrebare se referă la problemele financiare naționale. Există probleme diferite în statele membre, probleme financiare diferite, dată fiind uh, diferența între acestea. E clar că trebuie să le soluționăm orice ar fi, cu sau fără tratat fiscal. În momentul în care o țară se confruntă cu o criză economică și financiară, mai ales o țară mică precum Irlanda, se ajunge la situația în care uh, suveranitatea financiară e împărțită cu instituțiile europene și nu cu piețele financiare, nu-i așa? Mie mi se pare că această alegere e strategică, pentru că așa e, e gestionată suveranitatea comună. Vreau să menționez în al doilea rând și dezechilibrele comerciale și macroeconomice care sunt acoperite în pachetul celor șase măsuri legislative. E de-a dreptul vital să avem aceeași funcție de control și pe aceste subiecte, precum avem și în ceea ce privește deficitul și îndatorarea. Pentru că criza fiscală cu care se confruntă acum țările europene rezultă din dezechilibrele din bilanțul de plăți, dezechilibrele din economia națională. Acolo se află cauza crizei datoriei publice. Nu e vorba doar de decizii individuale în ceea ce privește cheltuielile și veniturile și impozitările. Și apoi, în ceea ce privește uh, obiectivele pe termen uh, mediu și lung stipulate în tratat, se spune că dacă o țară se îndreaptă către obiectivul pe termen mediu, aceasta decide ce programe, ce măsuri trebuie implementate. Și dacă toate aceste măsuri sunt uh, implementate și totuși ținta deficitului nu e uh, atinsă, vreau să știu care este rolul acestei proceduri, pentru că mie mi se pare că multe țări vor uh, da curs angajamentelor uh, acestora, dar dat fiind cursul celorlalte economii din jur, acestor țări le va fi foarte greu să respecte obiectivele de deficit pe care au fost de acord să le respecte. Uh, și mi se pare că legitimitatea e afectată aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Liam are cuvântul. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi din Marea Britanie au luat cuvântul. Ei știu prea bine că există o regulă de aur de importanță în istoria economică, este cea britanică, care a stat în picioare până în 2004 și care atunci excludea din calculul deficitului public cheltuielile legate de investiții în domeniul public. Iar în momentul în care tragem linia și facem bilanțul uh, perioadei Blair, ne dăm seama că rezultatul este pozitiv. S-au făcut mari investiții în infrastructuri publice, S-au uh, luat măsuri pozitive în domeniul sănătății și învățământului. Banca Centrală a intervenit uh, pentru a acoperi datoria publică și pentru a evita fluctuațiile ratei de schimb, ceea ce a permis Marii Britanii să-și păstreze competitivitatea. Înțeleg foarte bine, înțeleg pe uh, prietenii britanici care se arată sceptici în ceea ce privește Uniunea Europeană, pentru noi Banca Centrală nu poate interveni așa. Iar uh, regula de aur care ni se propune astăzi este extrem de restrictivă și numai uh, dacă suntem naivi, ne-am putea închipui că o astfel de regulă de aur restrictivă, care este inclusă în tratatul Mercosi, ne va permite să reducem deficitul, să relansăm creșterea și în același timp să creăm locuri de muncă. Dacă uh, scrie pe hârtie locuri de muncă, creștere și consolidare bugetară, nu înseamnă că se va și întâmpla acest lucru iar aceste politici de, consol- de consolidare bugetară sunt desfășurate deja în Uniunea Europeană de ani de zile. Pervanș Beret a spus acest lucru în felul său. De 10 ani am reușit uh, să menținem sub control cheltuielile într-o perioadă în care împrejurările de criză au făcut ca acesta să scadă, criza din 2009. Acestea totuși erau ținute sub control în toate statele membre, ceea ce explică uh, creșterea deficitului bugetar. În momentul în care uh, am scăzut uh, impozitele, s-a întâmplat acest lucru. Iată, s-a uh, Uh, căscat această prăpastie a datoriei publice și a deficitului structural. În ceea, structural, în ceea ce privește uh, soluționarea deficitului structural propusă în tratatul în Mercosi, haideți să zăbovim puțin asupra acestei noțiuni pe care am discutat-o și ieri. Este vorba, noțiunea deficitului structural a stârnit o mare dezbatere între economiști. Deficitul structural, la nivel teoretic, este asociat unei rate de creștere potențială a economiei care este compatibilă unei inflații, inflații stabile. Economiștii cei mai ortodoxi spun că rata de creștere pe termen, e vorba de rata de creștere pe termen lung a economiei, care nu are niciun motiv să se schimbe atât timp cât costurile de producție rămân aceleași. E bine, atunci în cazul unei uh, fluctuații conjuncturale putem uh, tolera un deficit curent mai mare care să ajungă până la 3% din PIB. Dar marea problemă rămâne faptul că noțiunea de deficit structural nu uh, este nici pertinentă, nici puternică la nivel empiric. Chiar și Comisia admite faptul că acest așa numit deficit uh, structural a evoluat pe termen scurt, ceea ce îi pune sub semnul întrebării relevanța. Deci dacă deficitul structural a evoluat pe termen scurt uh, în timpul crizei, în care, în uh, perioada în care costurile de producție s-au schimbat, înseamnă că acest deficit structural depinde de deficitul curent, care depinde de rata de creștere, deci de cerere iar uh, această cerere a scăzut foarte mult în Europa. Iar cererea înseamnă consumul și investițiile, investițiile făcute de întreprinderi. Și ce face acest tratat Mercosi? Ne interzice să acționăm asupra acestor cheltuieli prin instituționalizarea politicilor de consolidare bugetară. Deci, din toate aceste motive, faptul că noțiunea de deficit structural rămâne foarte slabă la nivel teoretic. Pentru faptul că politicile de consolidare bugetară eh, sunt impregnate de o ideologie discutabilă, nu putem decât să fim alături de cei care consideră că eh, trebuie renegociat acest tratat Mercosur dacă ne dorim ca mecanismul european de solidaritate să fie funcțional și să poată, dea o, să poată ajuta statele membre să Uh, își regăsească creșterea economică. Mulțumesc foarte mult. Domnul Pinto din Portugalia are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori ca în primul rând să vă spun că uh, ideea impunerii unei limite normative deficitului și datorii a fost discutată în Portugalia. Iar în anul 2010, în cadrul legii de încadrare bugetară, este o lege de valoare adăugată, a fost deja consacrată pentru a intra în vigoare în 2015 o limită care corespunde celei prevăzute în uh, fiscalul, uh, în, mă scuzați, uh, pactul fiscal. Nu știm dacă vom reuși să introducem această modificare în Constituție sau pentru a obține majoritatea necesară pentru această lege de cadru bugetar. Dar, pe termen scurt, vreau să vă spun, uh, uh, țara mea se confruntă cu o problemă de ajustare și uh, Um, îndeplinește obiectivele acestui memorandum de înțelegere cu, un, cu o majoritate de 80% în Parlament și cu o majoritate de consens social. Dar uh, contextul internațional, economic, uh, și a făcut simțit efectele asupra atingerii unor obiective. Contextul economic, vreau să vă spun, nu este foarte favorabil, este mai puțin favorabil decât atunci când s-a semnat acest memorandum de înțelegere. Iată de ce aș dori să vă spun că îmi dau seama că în ceea ce privește aplicarea acestui pact fiscal, trebuie să fie pus accentul pe uh, cauzele pentru care ar putea să uh, nu fie atins un obiectiv. Uh, de pildă, în cazul în care se înrăutățește contextul economic uh, al partenerilor noștri și importul de suferit, dacă există o slăbire economică la nivelul Uniunii în general. Toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. După mine, acest tratat consolidează o dimensiune a disciplinei bugetare. Nu am putut să includem toți partenerii, dar avem și o uh, dimensiune socială, cu toate că unele au trebuit să fie lăsate pe din afară. Sunt unele aspecte care pun probleme, cum ar fi deficitul structural. De multe ori acesta este corectat la finele exercițiului bugetar, deci este un fel de țintă în mișcare. Și încă un aspect, ar mai fi un aspect care ar trebui să fie luat în discuție, Există posibilitatea unor plângeri depuse la nivel individual care ar trebui, ar trebui comisia să aibă, să fie gardianul acestui tratat. Dar cred că mai lipsește o dimensiune a acestui tratat. Tratatul presupune uh, o sumă de măsuri, dar și o presupune și o promisiune de uh, remedierea deficitelor economice, de ajutare a creșterii economice. Sper uh, să fie luat uh, în uh, discuție acest aspect în ceea ce privește fondurile structurale. Căci dacă rămânem uh, doar aici, dacă nu avem și o voință politică de sprijin a reformelor structurale și a creșterii economice uh, în țările care uh, se confruntă cu greutăți, s-ar putea ca acest tratat să nu um, aibă rezultatele pozitive scondate. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul Oli Schmidt din partea Parlamentului European. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu sunt liberal din Suedia și, după cum știți, Suedia nu se află în zona euro. Însă aș dori să subliniez, să subliniez și să accentuez faptul că este cel mai important că ne aflăm cu toții aici împreună și discutăm aceste probleme pentru că ă, pericolul acum în Europa este să ă, ne separăm, să împărțim Europa în mai multe categorii. Cred că acest lucru este foarte periculos și nu trebuie făcut din nou. Istoria arată că s-ar putea să se ajungă la incidente dramatice pentru Europa. De aceea, cred că aceste reuniuni sunt foarte bune și s-au ameliorat. Poate că primele nu au fost uh, ideale, însă acum iată că avem discuții și aș vrea să spun că eu unul am ascultat ieri discuția. Credeam că și astăzi uh, nu voi face decât să ascult, însă pentru că a fost o discuție, credeam că e referitoare doar la zona euro, însă de fapt nu e așa, este o discuție care ne privește pe toți. Suntem cu toții interconectați și depindem unii de alții și sigur că trebuie să respectăm diferitele, op- diferitele opțiuni ale parlamentelor naționale și ale cetățenilor din aceste state. Cetățenii consideră că trebuie să fim prevăzători și au fost state care au avut un referendum în țara mea, a fost referendum și în Danemarca și în Regatul Unit Uh, Regatul Unit, de exemplu, nu a dorit să participe la zona euro, însă alții doresc să facă parte din zona euro. Și trebuie să reușim să discutăm despre toate aceste lucruri și să nu facem al, nici măcar aluzie la faptul că unii dintre noi nu au ce căuta aici. Cu toții ne avem un loc aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, nu mai am uh, persoane înscrise la cuvânt. Au fost destul de multe întrebări pentru raportorii Parlamentului. Avem uh, acum timp ca ei să răspundă și le voi da cuvântul în ordine inversă. Deci începe Elmar. Uh, Mulțumesc, domnul președinte. Permiteți-mi să fac câteva scurte comentarii. În primul rând, Mă bucură faptul că 25 de state au spus că sunt de acord cu acest demers. Prin asta se vede clar că Uniunea Europeană nu e dezbinată și că există unitate, chit că temporar două țări sunt izolate. Cu toții ar trebui să înțelegem că Uniunea Europeană nu e împărțită politic între state să știm că există doar două excepții, precum Regatul Unit și Danemarca, și că în rest toate țările au dreptul să aibă moneda euro cu condiția să îndeplinească criteriile. Pentru a avea în continuare unitate în Uniunea Europeană, sunt de acord cu cei care au spus că există posibilitatea de a îmbunătăți cooperarea dintre Parlamentul European și Parlamentele naționale. Potrivit tratatului de la Lisabona și potrivit Constituțiilor naționale, e foarte clar care trebuie să fie rolul parlamentelor naționale și rolul Parlamentului European. Însă, pentru a ne putea înduce sarcina aceasta la bun sfârșit, e bine să putem să vorbim mai deschis unii cu ceilalți, să ne respectăm și să controlăm administrația într-o anumită măsură. Sunt perfect de acord cu Sylvie Gular. când aceasta a spus, ca un par, răspuns parțial la solicitările doamnei Beres, că noi avem, uh, votăm niște reguli și acum le consolidăm uh, pe acestea. Deci avem această alternativă sau avem uh, alternativa ca piețele financiare să controleze totul. Ei bine, eu asta vreau să facem, să venim noi cu măsuri îi spun reprezentantului din uh, Marea Britanie, Bill, Marea Britanie ar putea să se alăture tratatului fiscal, ar putea să facă acest lucru fără a exista niciun fel de efect în Regatul Unit. Bun, acum se discută în cadrul celor 25 și despre competitivitate. E clar că nu putem să schimbăm asta, deci uh, Regatul Unit nu, trebuie să accepte asta. Trebuie să accepte acum că în anumite reuniuni nu va mai participa. Iar în ceea ce privește legalitatea, iată care e situația. Dreptul popoarelor, pentru că asta e tratatul, e încadrat în uh, dreptul popoarelor, prevede că se pot semna tratate între state. Și, până la urmă, partenerii de tratat sunt cei care negociază între ei. Și, până la urmă, nu e nimic ilegal ca partenerii aceștia să stabilească anumite reguli. Prin urmare, eu nu întrezăresc pe nicăieri un atac la democrația națională fiindcă până la urmă aceasta e o decizie independentă, democratică. Da, ai dreptate. Doamna Merkel dorește să minimizeze riscurile, fiindcă ea preia asupra ei riscuri prin garanțiile pe care Germania le acordă anumitor state, precum o fac și alte state, de altfel. Suntem cu toții solidari, solidari aici, solidari uh, în uh, zona euro și și ceilalți sunt solidari cu noi. Dacă e cineva care să nu fie solidar, atunci acesta nu ar trebui să-i facă reproșuri celui care dorește să minimizeze riscurile. Cel care nu manifestă niciun pic de solidaritate nu își asumă nici un risc. Chit că din punct de vedere economic este fals asta, fiindcă dacă se prăbușește euro, atunci Regatul Unit nu va reuși să iasă din uh, criza financiară, mai ales că uh, rata șomajului va fi în creștere și Regatul Unit se va confrunta cu o situație mai gravă decât anumite țări din uh, zona euro. Din punct de vedere economic, asta se va întâmpla. Și până la urmă, chiar și cu acest pact fiscal la care Regatul Unit poate adera sunt implementate niște reguli comunitare până la urmă, stipulate în tratatul de la Lisabona. Prin urmare, Regatul Unit participă oricum la discuții, dar în cadrul uh, reuniunilor comunitare. Deci, eu cred că avem uh, acum uh, această, acest demers, fiindcă vrem libertate în Uniunea Europeană iar sancțiunile sunt uh, create um, în limita six-pack-ului legislativ și în limita pactului de creștere. Mai poate exista doar un uh, singur fel de sancțiune și anume după hotărârea Curții de Justiție și prin majoritatea inversă. Asta după ce țările au fost de acord um, voluntar să fie implementată o asemenea măsură. E o regulă care s-a stabilit de comun acord și eu cred că până la urmă statele membre vor uh, acționa la unison. În ceea ce privește aplicarea regulilor acum, e foarte clar că această criză poate să fie depășită doar prin creșterea economică. Dar, pentru a avea credibilitate, trebuie să reglementăm două lucruri, și anume să respectăm regulile pe care în ultimele decenii nu le-am respectat. Tocmai de aceea s-a ajuns la un grad ridicat de îndatorare și am ajuns să fim dependenți față de piețele internaționale, niște piețe absolut insuportabile și care Uh, țin cont de valoarea tuturor statelor, 55 de care țin cont, mă scuzați, de produsul internațional brut și care, iată, mânuiesc acum uh, sume mult prea mari. Deci, avem nevoie de reguli pe piețele financiare pentru ca uh, cele 500 de miliarde pe care le dețin acestea să nu decide soarta lumii întregi. Și tocmai de aceea nu înțeleg atitudinea Regatului Unit, fiindcă până la urmă ceea ce au făcut piețele financiare e unul din motivele pentru care s-a ajuns la această criză profundă. Nu știu dacă ați văzut măsurile propuse acum Greciei jumătate dintre acestea sunt unele care vizează productivitatea și restructurarea, nu doar austeritatea. E nevoie de reformă structurală, fiindcă doar atunci putem să avem investiții doar atunci putem avea investiții când există un mediu competitiv din punct de vedere structural. Deci, până la urmă, Grecia nu are o singură sarcină, ci are mai multe sarcini, o mixtură, un amestec. La fel cum ar fi greșit să spunem că Banca Centrală Europeană e doar, acolo doar pentru stabilitatea prețurilor. E una din sarcinile sale. Până la urmă, lucrurile sunt uh, mult mai uh, serioase decât stabilitatea prețurilor, fiindcă vrem să securizăm cele 500 de miliarde de euro pe o perioadă fixă. Avem o bancă centrală europeană care până acum a funcționat fără probleme. Acum însă avem probleme fiindcă există probleme cu disciplina financiară. Deci nu putem să discutăm doar despre un singur subiect atâta timp cât există trei, și anume disciplină fiscală, uh, modificare structurală și uh, investiții și creștere și ocupare. Deci Regatul Unit și SUA merg pe calea inversă. Ei uh, soluționează problema doar cu mașina de tipărit bani. Din acest motiv vom ajunge în trei ani într-o situație și mai gravă decât asta. Pentru că dacă vom avea mai întâi disciplină financiară fără creștere, atunci ne va fi foarte greu. Pentru că suntem uh, în 2-3 ani, da, mai competitivi uh, decât alte țări, dar nu rezolvăm problema la originea acesteia. Noi, europenii, luptăm acum din cauza modificărilor dramatice din lume. Analizez uh, situația în țările BRICS, văd ce fac chinezii, văd ce fac americanii cu zona comercială din Pacific, văd că nu avem resurse. Dacă noi, europenii, nu facem front comun și nu ne legăm toate eforturile de o mai mare competitivitate, atunci uh, noi uh, vom fi rași pur și simplu de pe harta mm, competitivității, de pe harta globală, culturală. Și tocmai de aceea trebuie să spunem cetățenilor noștri adevărul, să nu le rostim uh, acele adevăruri în ghilimele din anii 70-80 de dragul voturilor, pentru că votanții noștri sunt deștepți și vor reuși să diferențieze între un mesaj sincer și unul populist. Vă mulțumesc! Roberta. Roberto, ai cuvântul. Grazie. Eu cercherò di rispondere a alcune domande. Mulțumesc. Am să încerc să răspund la unele din întrebări. În primul rând, lui Bill Cash și altora, uh, ne-ați vorbit despre legalitate. În realitate, eu aș fi preferat să-mi dați exemple precise pentru că acest termen de legalitate este foarte general. Am să repet ce încercam să spun și la început. În ceea ce privește constituționalitatea regulii de aur, aceasta nu este obligatorie, ar fi preferabil să fie înscrisă în Constituție. Este adevărat că în anumite state uh, acest lucru presupune un referendum. În al doilea rând, rolul instituțiilor Uniunii Europene. Tocmai pentru că tratatul în versiunea sa finală reflectă cerințele stipulate în legislația Uniunii Europene, acest lucru nu conferă instituțiilor europene noi sarcini sau sarcini care să le contrazică pe cele îndeplinite până acum. De exemplu, Comisia are deja obligația de a stabili obiective pe termen mediu și trebuie să definească conceptul de deficit structural. E corect, deci, să spunem că uh, deficitul structural mm, este determinat de modul în care îl definești, deci e important cine îl definește. Comisia îl definește pe baza legislației europene existente, deci nu conferă, nu înseamnă că se conferă aici o nouă sarcină Comisiei în comparație cu cele ce îi revin anterior prin tratate. Se spune că aceste prevederi trebuie implementate la nivel european în conformitate cu procedurile stipulate în legislația europeană. Cu alte cuvinte, ă, atunci când există sarcini specifice de conferit instituțiilor, acestea vor fi reglementate în conformitate cu legislația existentă a Uniunii Europene. Așadar, există această idee că este uh, ilegal să fie implicate instituțiile în implementarea tratatului, dar nu este deloc așa, pentru că acum tratatul reflectă legislația europeană existentă. La fel, același lucru e valabil în privința anumitor uh, prevederi specifice pentru zona euro. În articolul 13.6 nu se spune uh, acest lucru. Așadar, această temă, această idee uh, cu privire la legalitatea pactului bugetar nu este fondată. Mai există un subiect mai delicat, într-adevăr, în legătură cu articolul 8. E vorba aici de rolul curții. Articolul 8.2. Uh, am oarecare dubii, însă aici Curtea de Justiție este cea care trebuie să decidă dacă va aplica articolul 8.2 dacă consideră că este posibil să se folosească temeiul juridic al articolului 260 din Tratatul privind funcționarea Euro Uniunii Europene pentru a verifica implementarea acestei hotărâri în baza articolului 7.3 uh, și nu în baza articolului 8.1 din uh, pactul bugetar. În orice caz, curtea este cea care decide să aplice sau nu acest alineat, Vom vedea ce se va întâmpla în practică. În ceea ce privește dimensiunea sancțiunilor, e foarte complexă chestiunea. În practică avem trei căi de a impune sancțiuni. Una dintre ele se referă la articolul 8 și privește Curtea Europeană de Justiție, însă aici e vorba de nerespectarea articolului 3.2 din pactul bugetar. Și numai Curtea de Justiție poate să uh, Uh, stabilească dacă statele membre trec aceste prevederi în Constituție sau în legislație sau introduc un mecanism. Și în ceea ce privește legislația, de fapt, uh, trebuie introdus un mecanism de corecție. Numai acolo, articolul 8 oferă uh, competențe legale în baza articolului 273, unde se vorbește despre rolul curții. Deci, în legătură cu acest mecanism de corecție, el va face obiectul controlului organismelor naționale de monitorizare, pentru că este vorba de legislația națională și deci aici curtea nu este implicată. E vorba de mecanismele normale pe care, are, le are, pe care le are fiecare stat membru pentru a controla implementarea legislației. Și apoi, al treilea nivel, nivelul la care pot uh, fi impuse sancțiuni, se referă la implementarea pachetului de șase măsuri Așadar, e vorba aici de conținutul six-pack-ului și de controlul național. Și aici se vorbește nerespectarea regulilor din pachetul de șase măsuri și se spune că se vor impune sancțiuni în baza uh, legislației comunitare. Dar aici tratatul nu are nicio legătură cu acest pachet de șase măsuri. Se stipulează sancțiunile și uh, sunt sancțiuni deja existente. Pactul bugetar nu aduce nimic în plus și nici nu scade nimic. Cred că este o modalitate foarte eficientă faptul că aceste uh, sancțiuni sunt definite prin legislația comunitară și la nivel global. Acum există trei niveluri diferite la care se pot aplica controlul și mecanismele de sancțiune. A mai fost o întrebare legată de organismele independente. Conform articolului 3, Comisia va defini principiile și statele membre trebuie să definească monitorizarea efectuată la nivel național de instituțiile independente. Deci există aici iarăși o marjă de manevră națională. Trebuie să fie consolidat acest aspect al disciplinei bugetare. După părerea mea, e vorba aici de o premisă necesară pentru gestionarea unei monede unice – Însă acesta nu este un instrument suficient în sine și nici nu este singurul instrument la dispoziție. Sunt de acord cu alți colegi care au menționat probleme de procedură. De exemplu, colegul din Portugalia s-a referit la dezechilibrele macroeconomice. Într-adevăr, acestea reprezintă o problemă și aici avem dificultăți pentru că um, în, dacă în raportul Comisiei se spune că în ceea ce privește statele cu deficit, se aplică un parametru de 4%, atunci când e vorba de statele cu excedent, acest parametru este de 6%. Vedem că Germania are 5,9% excedent, de exemplu. Sunt multe detalii ce trebuie puse la punct. Este vorba de implementarea adecvată a raportului Ferreira referitor la dezechilibrele macroeconomice dacă nu le rezolvăm, nu vom rezolva criza în zona euro și în Uniunea Europeană. Deci e vorba de dezechilibre macroeconomice și, fără îndoială, această disciplină bugetară mai rigidă trebuie aplicată la nivel național, dar e nevoie și de instrumente pentru politici de investiții, pentru politici de dezvoltare la nivel național și european în același timp. Deci, eh, obligațiunile de proiect sunt un instrument în acest sens Uh, chestiunea taxei pe tranzacțiile financiare trebuie și ea lămurită. Este vorba de elemente esențiale aici, pentru că altfel structura va fi dezechilibrată, va fi o structură șchioapă. Și aici este un mare semn de întrebare, de fapt, din partea uh, parlamentelor naționale către Parlamentul European. Eu aș spune că parlamentele naționale joacă aici un rol imens și, din perspectiva mea, aceste parlamente pot să influențeze guvernele în amonte în privința chestiunilor europene. Deci, în amonte, parlamentele naționale pot acționa și Parlamentul European poate acționa în uh, aval. Fie că ne convine sau nu, parlamentele naționale devin un membru al uh, instituțiilor europene, ca și cum am avea o cameră inferioară și o cameră superioară în Parlamentul European. Deci trebuie influențate guvernele naționale prin intermediul parlamentelor naționale, care astfel capătă competențe enorme. Și acest rol trebuie să fie utilizat pe deplin. Sigur că așa nu se justifică dial, uh, necesitatea de a avea un dialog constant între Parlamentul Național, Parlamentele Naționale și Parlamentele Europene. Este esențial să o facem. Mulțumesc mult pentru atenție. Uh, Mulțumesc foarte mult. Dacă mi-amintesc eu bine, două chestiuni nu au fost ridicate, asta dacă nu cumva mi-au scăpat mie. Întrebarea domnului Donahue, care se refera la uh, dezechilibrele macroeconomice o chestiune acoperită de pachetul celor șase măsuri legislative și faptul că e nevoie de mai mult control acolo. Aceasta este direcția în care am încercat să ne îndreptăm noi, să îndreptăm noi pachetul celor șase măsuri într-o oarecare măsură, dar trebuie să recunoaștem că nu am reușit să uh, obținem simetrie pe de întregul pachetului. Chiar și în ceea ce privește mm, tabelul uh, de indicatori, tabelul de bord și indicatorii, acolo am introdus un oarecare control și sperăm că pe parcursul timpului aceste probleme pe care le-ați ridicat dumneavoastră vor fi soluționate. Celal celălalt aspect și poate doriți să reveniți asupra efectelor externe a întrebat, cred eu, ce se întâmplă cu obiectivele pe termen mediu, OTM, dacă nu, sunt, nu reușesc a fi întrunite din cauza unor um, aspecte externe. Uh, aceasta este o întrebare importantă și interesantă care ne arată limpede cât de important este ca noi, Parlamentul, Comisia și statele membre, să reușim uh, să armonizăm articolul 3 cu legislația existentă. Fiindcă acest lucru uh, e egal, este valabil acest, același lucru pentru articolul 4, fiindcă există solicitarea unei mai mari stricteți uh, în măsura în care, la nivelul OTM-urilor, putem să ținem cont în definirea OTM-urilor la nivelul uh, țărilor în ceea ce privește uh, deficitul structural, se poate ține cont de elementele uh, variate de context și de interdependența între criza dintr-o țară și situația dintr-o altă țară. Bineînțeles, trebuie să vedem și modul în care își îndeplinește acest rol comisia, dacă o face cum trebuie sau nu. Dar aici este vorba de relația de control normal între Parlament și Comisie și modul în care va defini Comisia OTM-urile și deficitul structural, precum și uh, Uh, ce nivel, uh, deci la ce nivel și uh, în ce măsură se va ține cont de elementele externe. Elemente externe de care trebuie să te țină cont pe de-a întregul, dar se poate face acest lucru, fiindcă deficitul structural nu este deficitul de 3% din tratat, care este o cifră, este un rezultat al mai multor factori Deci cred că există posibilitatea de a se ține cont de elementele externe. Bineînțeles, depinde până la urmă de modul concret în care va fi aplicat acest lucru de comisie. Și, acest, și aici Parlamentul joacă un rol foarte important atât parlamentele naționale cât și Parlamentul European. Este important să intre în dialog cu organismele executive care acum, uh, acum capătă un rol important și vedem în ziare că s-a hotărât faptul că Belgia trebuie să uh, remedieze nivelul cu tare și cu tare. Nu e vorba numai de, de cifre, e vorba și de interpretare. E vorba de economie politică, de cum se ține cont de mai multe elemente, de mai mulți factori. Aici vine bine vorba de stabilirea politicilor, iar aici uh, guvern... aici trebuie să apară guvernanța economică. Avem un mare rol de jucat și cred că uh, trebuie uh, să nu precupețim niciun efort în anul care va urma. Mulțumesc. În ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, fiindcă colegul din Portugalia a pus punctul pe I. Ne aflăm uh, la începutul unei proceduri noi și revoluționare uh, față de starea de spirit în care am încheiat pactul de stabilitate. La începutul monedei euro am crezut că având două reguli care se referă doar la gestionarea finanțelor publice, deficitul și datoria, am putea să uh, guvernăm suficient economiile, dar s-a constatat că în momentul în care a existat datoria privată, dezechilibrul balanței de plăți, așa cum a spus dumneavoastră, am dat greș. Responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor noi instrumente va uh, fi crucial iar apoi se naște o politică macroeconomică care putea să, deven, să devină comună, existând posibilitatea de a ne ocupa și de elementele externe de care nu s-a ținut cont suficient până acum. Acum, în ceea ce privește elementele externe, vreau să răspund uh, celor spuse cu privire la, obliga, la euro-obligațiunile, uh, ceea ce a spus un coleg din Finlanda, acestea au fost incluse în uh, raportul privind cele șase măsuri legislative, cu acordul și sprijinul tuturor, sprijinul tuturor colegilor, dar mă surprinde un lucru în această criză este faptul că ne-am uh, repliat asupra uh, interiorității noastre. Iar unul dintre motivele pentru care avem nevoie de aceste euroobligațiuni avem un, pentru un, avea un sistem echivalent celui um, american. Bineînțeles, nu trebuie să se creeze un risc moral aici, nu trebuie să Uh, fie un stimulent pentru cheltuieli excesive, pentru îndatorare, îndatorare excesivă, ci această dimensiune externă a soluțiilor care sunt necesare pentru a ne completa instrumentarul pentru gestionarea euro uh, sunt de o importanță strategică. Vă mulțumesc! Um, I, I know, Mr. Cash, you... Domnule Cash, înțeleg uh, că dorați uh, un uh, document la care ați făcut referire. Eu fac acest anunț că există pe Uh, site-ul uh, Comisiei de Control a Camerei Comunelor acest document la care ați făcut dumneavoastră referire cu privire la legalitate. Cine dorește poate consulta acest document, domnul Cash. Este o chestiune de drept uh, european, nu doar de drept britanic. Da, da, este un document Uh, foarte interesant care se referă la legislația europeană, nu cea britanică. Bun, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. reluăm lucrările la ora 11, deci avem pauză câteva minute. Accommodate whatever it is that you wish to do, but please don't go too far. Or... Vă rog totuși să nu, să nu vă îndepărtați prea mult de sală, fiindcă după aceea o să întârziem. Dragi colegi, vă propun să uh, luați loc după această pauză în lucrările noastre ca să trecem la ultima sesiune. O sesiune de schimb de opinii cu ministra de la Ecofin, președinta în exercițiu, doamna Margaret Vestager, care îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi în acest moment foarte important, dată fiind uh, tematica discuțiilor noastre între Consiliul ECOFIN, care a examinat uh, analiza anuală a creșterii și pactul Europlus și Consiliul European de primăvară. În același spirit, uh, primim aici doi comisari, comisarul Oli Ren, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil de afaceri economice și bugetare și euro, și comisarul Laszlo Andor, responsabil de ocupare, afaceri sociale și includere. Vreau să le spun tuturor bine ați venit. Aveți aici în sală delegații din majoritatea parlamentelor naționale, din cele 27 de state membre, din cam 24 sau 25 de state membre, și membri din cele trei comisii parlamentare, de două zile desfășurăm aici discuții referitoare la analiza anuală a creșterii și nu numai, pentru că azi dimineață am avut o reuniune cu cei doi reprezentanți ai Parlamentului ă, la negocierile bugetare și înainte de a vă da cuvântul, am să dau cuvântul colegilor mei și am să vă spun și eu câteva cuvinte despre sesiunile speciale pe care le-am desfășurat ieri. Și mai întâi îi voi da cuvântul domnului Alain Lamassur, președintele Comisiei pentru Bugete. Uh, uh Mă scuzați, vă mulțumesc, doamnă președinte, domnilor comisari, stimați colegi. Pe scurt, eu aș spune că din aceste două zile uh, putem trage o primă concluzie și anume că este necesar nu numai să reînnoim această experiență, ci și să o instituționalizăm. Și cred că Pervanș Beres va reveni asupra acestei idei imediat. Fie în cadrul aplicării articolului 13 din noul tratat pentru acele state membre care sunt vizate de noul tratat, fie oricum ar fi în cadrul aplicării semestrului european. Constatăm că fiecare din statele membre și fiecare din parlamentele naționale are nevoie de acum încolo să ia decizii în materie de politică economică și bugetară, ținând cont de dimensiunea europeană. Este deci important să putem să avem acest schimb de opinii cu privire la situația fiecăruia, la orientările fiecăruia, contribuția fiecăruia la politica europeană comună, la obiectivele comune ale politicii europene înainte ca fiecare să se întoarcă la el acasă și să pună la punct exact obiectivele. Celălalt subiect în legătură cu care voi insista este următorul. Ieri după amiază și la dineu, mulți dintre dumneavoastră au insistat asupra faptului că avem o dificultate concretă în ceea ce privește lucrul împreună, pentru că nu avem, nu pornim de la aceleași baze. În ceea ce privește previziunile economice generale, Comisia Europeană ne pune la dispoziție, sigur, previziuni de necontestat și această analiză anuală a creșterii răspunde la aceste nevoi și mai ales în ceea ce privește uh, prezentarea conturilor publice și nomenclatura conturilor publice. Până acum nu am reușit să facem o consolidare a conturilor publice, a bugetelor naționale din uh, toate statele membre și trebuie să adăugăm la toate acestea cel de-al 28-lea buget, bugetul european, bugetul familiei europene. Cred că este vorba de un instrument în mod evident necesar ceea ce ne va permite, după ce vom, ne vom fi definit strategia de creștere și de competitivitate în cadrul semestrului european și an după an la Consiliul European din iunie se va stabili conținutul acestei strategii și uh, rolul desemnat pentru fiecare stat membru și pentru Uniunea Europeană pentru a realiza această strategie. Deci, cum spuneam, vom putea să verificăm an de an ce face fiecare dintre noi pentru Europa ce face fiecare dintre noi în domeniul reducerii deficitului și a datoriei. Știm de pe acum acest lucru și putem să contabilizăm ce face fiecare dintre noi și ce va face pentru creștere, competitivitate, inovație, cercetare, investiții pentru viitor, energii regenerabile, noi tehnologii, rețele europene și așa mai departe. Pentru că nu putem cuantifica toate aceste lucruri astăzi Cred că de îndată ce vom avea astfel de elemente, vom putea să asigurăm o mai bună guvernanță a Uniunii Europene și controlul parlamentar, uh, care este responsabilitatea noastră a tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul colegei mele, Sharon Bowles, care a fost președinta primei mese rotunde referitoare la pactul bugetar în legătură cu care examinăm două texte din partea Parlamentului European. Și, stimată colegă, aveți cuvântul. Okay, thank you. Um... Mulțumesc. Ieri uh, am avut o dezbatere foarte rodnică cu privire la disciplina fiscală și viabilitatea finanțelor publice ne-am dat seama că este necesar să avem un for democratic la nivel european în ceea ce privește dezbaterea crucială pe marginea acestor chestiuni s-a vorbit despre importanța acesteia, s-a vorbit despre nevoia de a avea consolidare fiscală uh, care să favorizeze și creșterea economică ca o condiție necesară pentru redarea încrederii. Uh, s-au, uh, s-a argumentat și din partea Parlamentelor Naționale modul în care s-a ajuns la acest rezultat în trecut. Cei doi raportori ai Parlamentului European cu privire la raportul celor două măsuri, au avut un schimb de păreri cu omologilor naționali pe o sumedenie de chestiuni politice și tehnice, uh, ca uh, și uh, deficitul structural de 0,5%. Pe parcursul acestei dezbateri, în ultima zi și jumătate, a reieșit foarte clar faptul că există două păreri care nu sunt neapărat incompatibile. Poate că acestea pot merge mână în mână sau uneori trebuie să fie desfășurate separat, dar avem nevoie de consolidarea fiscală pentru a reda încrederea. Însă, în egală măsură, trebuie să se dea un imbold creșterii economice pentru a spori veniturile fiscale. Acestea sunt aspecte asupra cărora revenim în nenumărate rânduri. Dezbaterea ne-a arătat care sunt provocările în ceea ce privește consolidarea cooperării la nivel bugetar în statele membre. Este vorba de uh, chestiuni de legitimitate națională, de sensibilitate națională, de drept național, iar uh, Aici eh, noi încercăm să oferim un for și legitimitate la nivel european, dat fiind caracterul interdependent al acestei situații. Nu putem eh, să mai eh, întreprindem acțiuni izolat la nivel de stat membru. Și la nivelul dezbaterii publice, unul dintre raportorii Parlamentului European privind pachetul celor două măsuri și-a exprimat uh, îngrijorarea privind uh, desfășurarea dezbaterii la nivel temporal. Se pare că discuțiile publice ar trebui să aibă loc înaintea celor în spatele ușilor închise și nu invers. Iar la ora actuală avem, se pare, mai întâi discuții în spatele ușilor închise, după aceea discuții publice. Poate că nu este cea mai fericită abordare. Apoi am discutat despre locuri de muncă, creștere economică, competitivitate, precum și importanța pieței unice, unice cât și consolidarea și uh, aplicarea măsurilor uh, pieței interne. Avem 20 de măsuri pentru finalizarea pieței interne în Parlamentul European uh, care vor uh, beneficia de o procedură uh, accelerată, fiindcă ne dăm seama că este imperios ca aceste măsuri să fie aplicate în vederea creșterii economice. Bineînțeles, am avut discuții mult mai cuprinzătoare, dar o să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! în cadrul mesei rotunde privind creștere durabilă, crearea de locuri de muncă într-un context economic nefavorabil, aș dori să vă fac un rezumat al lucrărilor noastre. Acesta, am avut uh, intervenția comisarului Han și Lewandowski au intervenit trei raportori, doi din partea, din partea Parlamentului European și unul uh, din partea președinției viitoare cipriote. Am avut 14 reprezentanți ai Parlamentelor Naționale care au luat cuvântul și trei colegi de la Parlamentul European. Discuțiile au uh, mers în sensul direcției inițiale și anume că uh, Europa trebuie să fie readusă pe calea creșterii economice. Raportorul uh, domnul Lewandowski a deschis dezbaterile cu o imagine foarte puternică, spunând că până acum am uh, trăit în povestea europeană pe marginea beneficiilor păcii, care acum au fost uh, consumate, iar alternativa more, modernă ar fi să considerăm că Europa este un actor global. Această acesta nu uh, poate să retrezească visul european în inimile cetățenilor noștri, nu este suficient. Un lucru care ar fi uh, care ar face o diferență, un, ceva care ar, ar rescrie povestea și care ar, ne-ar uh, fermeca din nou cetățenii, ar fi ca Europa să iasă din criză și să uh, îmbrățișeze creșterea economică. Domnul comisar Han ne-a arătat în ce măsură instrumentele bugetului european, fondul structural, ar putea să fie considerate instrumente ale unei politici de creștere a Uniunii Europene. În numele Parlamentului European, Doamna Cornelis, raportoarea de la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, ne-a propus patru principii fundamentale care trebuie reținute. În primul rând, nevoia ca la nivel național sau nivel european, ca la un moment dat să se includă dimensiunea europeană în raționament. Adică, în momentul în care este vorba despre o țară care se confruntă cu deficit sau cu excedent, e bine, strategia de investiții care va fi pusă pe picioare trebuie să fie uh, Uh, gândită, ținând cont de impactul național, dar și de dimensiunea sa europeană cu cât mai multă valoare adăugată posibilă. E nevoie să gândim pe termen lung. Ni s-a spus că anul 2012, despre care vorbim astăzi, ar trebui să ne gândim că uh, este 10% din capacitatea noastră de a pune în aplicare strategia 2020. Al treilea aspect se refera la o coerență între acțiunile noastre la nivel național și la nivel european și, bineînțeles, importanța principiului democrației, dat în momentul în care stabilim orientările generale ale politicii economice. În ceea ce privește intervențiile, lor de cuvânt, s-au abordat foarte multe subiecte, mobilitatea, de pildă. Această chestiune a fost evocată de un coleg din România, chestiunea mobilității uh, și uh, piedicile care se pun în continuare în calea mobilității în Uniunea Europeană reprezintă un handicap sau ar trebui mai degrabă să ne îngrijoreze uh, exportul de materie cenușie care se înregistrează în unele state membre rolul impozitării ca element care să-și aducă rolul la redresarea economică a fost și el invocat la fel, uh, la fel cum s-a vorbit despre fiscalitate, despre impozitare și capacitatea acesteia de a reda egalitatea uh, la nivelul uh, păturilor sociale europene. S-a luat cuvântul și în ceea ce privește nevoia de asigurare a coerenței între obiectivele bugetare și capacitatea de a pune în aplicare strategia UE 2020. S-a făcut o pledoarie și am, ținut, am luat notă de acest lucru în ceea ce privește uh, faptul că trebuie să se țină cont de situația specifică a tinerilor și s-a făcut o solicitare, așa cum a spus și domnul președinte Lamasur, de a asigura coerența bugetelor pentru a ajunge la o sinergie acolo unde este vorba de obiective strategice comune între bugetul european și bugetele naționale. Cred că această propunere este una foarte importantă fiecare dintre noi ar trebui să se gândească la consecințele unei situații în care mâine am stabili, de pildă, o propunere de fonduri structurale iar în cadrul noilor perspective financiare încercăm să registrăm progres în ceea ce privește nomenclatura comună. Mi-amintesc că încă din 2005 discutăm despre o armonizare a calendarelor sau o armonizare a datelor macroeconomice pe baza cărora să se stabilească bugetele, sunt stabilite bugetele naționale și vedem că mai avem cale lungă de bătut. Am avut uh, un uh, schimb de păreri între colegul din Suedia, că, uh, care a fost foarte elucidant în ceea ce privește învățămintele care trebuie trase din, uh, de pe urma modului în care a ieșit din greutăți, a reușit să depășească greutățile Suedia. Ieșirea din criză nu a dus la distrugerea statului social în Suedia și reconstrucția economică din Suedia a avut loc într-un moment în care orizontul era pozitiv și avea rol mobilizator pentru țara respectivă, pentru Suedia, e vorba de aderarea la Uniunea Europeană. S-a pus sub semnul întrebării pertinența sancțiunilor de către colegul nostru din Ungaria în ceea ce privește capacitatea de a crea locuri de muncă, mă scuzați. Închei acest rezumat referindu-mă și la un schimb de păreri cu privire la rolul bugetului european și uh, rolul și uh, rolul său față de bugetele naționale într-o uh, Um, perioadă de austeritate pentru bugetul național, ar trebui să fie valabil același lucru și pentru bugetul european și dat fiind impactul macroeconomic al bugetului european, există oare un rol specific? Domnul comisar uh, Lewandowski ne-a arătat foarte bine cum stau lucrurile, ne-a dat și cifre și statistici. Bugetul european, la nivelul fondurilor structurale, ar putea uh, să aibă un anumit efect în uh, anumite state membre și Uh, anume un efect de pârghie strategic și o capacitate de mobilizare a investițiilor care ar juca un rol hotărător dacă ne dorim să dacă dorim să ne îndeplinim obiectivele pe care le-am stabilit împreună. Dat fiindcă nu m-a întrerupt nimeni, iată, m-am întins cam mult cu acest rezumat, îmi cer scuze, îmi cer scuze, doamnă ministru, doamnă președinte a ECOFIN și uh, acum vă dau cuvântul uh, spunându-vă Uh, cum stau lucrurile. Iată, înainte de Consiliul de primăvară, dumneavoastră ne veți spune care este diagnosticul european, uh, diagnosticul crizei și care ar putea să fie plus valoarea europeană Ținând cont de aceasta, trebuie să se stabilească bugetele naționale și orientările naționale și vă dau uh, imediat cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc atât pentru introducerea făcută, cât și pentru invitație. Vreau să reiau de la noțiunea uh, de la strategia Europa 2020, mă scuzați, fiindcă sarcinile noastre s-au schimbat în ultimul an și jumătate. Uh, Acum avem într-adevăr strategia Europa 2020, dar trebuie ca obiectivele din cadrul acesteia să fie atinse în criza economică. Și tocmai de aceea am așteptat cu nerăbdare această dezbatere, fiindcă eu consider că avem de față cei mai importanți actori, Parlamentul European, Parlamentul Național, Comisia, Consiliul, lipsesc uh, doar partenerii sociali. M-a încântat foarte mult faptul că am avut o dezbatere cu partenerii sociali cu puțin timp în urmă ținând cont de uh, dezechilibrele macroeconomice și ce putem face împotriva acestora. Pentru că suntem în plină criză și e clar, trebuie să încadrăm în dezbaterile noastre cât mai multe persoane cu putință. Sunt cinci lucruri pe care le-aș numi aici. Pe unele le voi numi foarte pe scurt E vorba de elemente foarte importante în gestionarea acestei crize și găsirea de noi soluții. În primul rând, trebuie să stabilizăm Europa și în acest sens există acordul cu Grecia care este foarte important. Trebuie să ne asigurăm de faptul că această criză nu uh, ia amploare și trebuie să fim foarte atenți la modul în care intervenim pentru ca criza să fie stabilizată și să nu mai ia amploare. În al doilea rând, avem nevoie de un sector financiar bine funcțional. Trebuie să evităm o nouă criză a creditelor, fiindcă avem uh, IMM-urile, acele întreprinderi care creează locuri de muncă și care au nevoie de precondiții financiare bune. În al treilea rând, trebuie ca fiecare țară să aibă un sistem de consolidare uh, și consolidarea să fie întreprinsă într-o manieră prietenoasă cu creșterea economică. Acest lucru e de fapt piatra de temelie a pactului fiscal, fiindcă de fapt noi vrem consolidare fiscală. La acest lucru trebuie să uh, adăugăm o metodologie optimă. În al patrulea rând, vizăm reformele din fiecare stat membru, astfel încât toți cei implicați, parlamente, guverne, să uh, își uh, asume răspunderea și să pună în practică ceea ce au promis. Și în al cincilea rând avem și uh, stimulii de creștere economică. Acest uh, subiect a ocupat o parte importantă din dezbaterea dumneavoastră. Trebuie ca bugetele europene să fie structurate în așa fel încât uh, să se axeze pe termen multianual pe obiectivele strategiei Europa 2020 și pe gestionarea crizei, astfel încât să stimuleze creșterea acolo unde e posibil. E important să avem un echilibru și o dinamică între parlamentele naționale și bugetele naționale și bugetul comunitar în general. De asemenea, reformarea pieței unice este și acesta un subiect foarte important și prin prisma acestui lucru, trebuie să ne axăm pe acești uh, factori de creștere europeană și să vedem ce poate fiecare stat membru în parte să facă. Vreau să fac câteva comentarii pentru a intra puțin în profunzimea lucrurilor eu cred că în această dezbatere este foarte important să spunem că finanțele publice optimizate și consolidarea nu contravin creșterii economice și creării de locuri de muncă. Ba din potrivă, poate, pentru că consolidarea e o precondiție pentru creșterea durabilă. E oarecum o Uh, rațiune conservatoare, dar consolidarea generează încredere. Încrederea duce la uh, fi, uh, stabilitate financiară și la rate scăzute ale dobânzilor. Și Astfel, creditele devin accesibile și tocmai mulțumită creditului accesibile avem investiții. Un alt aspect pozitiv al încrederii e faptul că aceasta Uh, aduce efecte pozitive nu doar când există în piețele financiare, ci și în uh, domeniul politic. Deci nu doar piețele, ci poate și mai mult, întreprinderile și consumatorii trebuie să fie siguri că uh, liderii lor politici sunt de încredere. Și aici menționăm parlamentele naționale, guvernele, mediul comunitar și așa mai departe. Și tocmai de aceea consolidarea e o precondiție pentru creștere și nu un obstacol în calea creșterii. Uh, o manieră înțeleaptă de a acționa este aceea de a prioritiza cercetarea, educația, dezvoltarea și tranziția către o lume ecologică. Învățămintele crizei arată că trebuie să acționăm și trebuie să uh, dăm curs promisiunilor făcute pe consolidare. Tocmai de aceea trebuie ca reformele să fie accelerate. Altminteri, vom fi mereu cu un pas în urma evoluțiilor și vom avea creștere economică mult prea mică în această situație tristă în care multe țări se confruntă cu șomaj, mai ales în rândul tinerilor. Aceste provocări ne obligă să cooperăm în mod direct, să o facem în mod deschis. S-a mai întâmplat și admir foarte mult ce s-a întâmplat cu eh, votarea celor șase măsuri legislative, cu six-pack, uh, Cred că putem să ne asigurăm de faptul că factorii de creștere economică din Uniunea Europeană vor fi coordonați în așa fel încât să putem să acționăm cu toții la unison. Admir foarte mult ce s-a făcut pe marginea pachetului cu cele șase măsuri și apreciez pactul de creștere și de stabilitate. Acesta e unul din motivele pentru care una din prioritățile cheie ale președinției daneze este aceea a implementării. Vrem să avem implementare, vrem ca noile reguli îmbunătățite pe cooperarea economică să fie implementate în plan comunitar. E crucial să se întâmple asta, altminteri ne dovedim a fi doar un aparat decizional care, într-adevăr, emite decizii, dar nu face nimic pentru a duce mai departe acele decizii și a schimba într-adevăr viața de zi cu zi a cetățenilor. Așadar, semestrul european trebuie să fie unul real, trebuie uh, să mm, uh, facem uh, să creăm un cadru prin semestrul european, prin analiza anuală de creștere pentru guvernele noastre, astfel încât să se poată acționa. Desigur că parlamentele naționale și guvernele naționale trebuie să-și asume răspunderea în acest context. La nivel comunitar, noi avem ca punct de pornire six-pack-ul legislativ, avem acum și alte două propuneri legislative în Tupac, în mod uh, logic uh, numit. Mm, mi se pare că limbajul comunitar e de-a dreptul fascinant, cred că nimeni din afară nu înțelege despre ce vorbim. Dincolo de toate acestea, conținutul este important, trebuie să știm ce face fiecare țară în parte și, în momentul în care se confruntă cu probleme, să urmărim situația îndeaproape, după cum s-a mai făcut. Săptămâna trecută la Consiliu s-a luat o decizie în ceea ce privește aceste două propuneri și acum vom începe activitatea uh, de îndată ce își va exprima acordul și Parlamentul European. Doresc să zăbovesc puțin asupra uh, unui subiect important la finele discursului meu, și anume, rolul parlamentelor naționale trebuie să crească și trebuie să se alinieze uh, domeniului sau nivelului comunitar. Trebuie să duceți acasă ceea ce se întâmplă la Bruxelles, fiindcă noi promitem ceva în plan comunitar și aceleași promisiuni trebuie să se regăsească și în plan național, să fie duse mai departe. Până la urmă, cred că aceasta este ideea pactului fiscal. Până la urmă, noi arătăm că da, am promis ceva în cadrul Uniunii Europene și da, vom implementa același lucru și acasă. Doar făcând asta va exista o conexiune directă între mediul comunitar, gândirea comunitară și gândirea, mentalitatea națională și cred că astfel putem să progresăm împreună. Pactul fiscal e inovator tocmai pentru că duce acasă Uh, promisiunile fiscale și angajamentele fiscale și astfel se aduce plus valoare guvernanței economice europene. La nivel național, implementarea presupune adoptarea um, bugetelor concrete, respectând, sper eu, acele recomandări asupra cărora s-a convenit. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba acumulăm cât mai multe informații, dezbatem lucrurile aici cu partenerii sociali, dezbatem, organizăm dezbateri la uh, Parlamentul European, s-a organizat la Strasburg o asemenea dezbatere, după care filtrăm toate informațiile astfel încât să ne aliniem pe un drum bine definit. Eu sper ca dezbaterea de astăzi să fi arătat că reușim să ajungem la un numitor comun când vine vorba de uh, ce măsuri trebuie să luăm pentru consolidare fiscală, în cercetare, în uh, educație, în ecologizare, acestea fiind marcării principali pentru evoluția noastră. Nu există nicio altă cale de urmat. Știm cu toții prea bine uh, ce facem, aliniindu-ne la Single Market Act. În concluzie, vreau doar să spun că aștept cu nerăbdare cooperarea cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale. Sper să ne revedem în cadrul următoarelor reuniuni, în cea de-a doua jumătate a semestrului european. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. N-am vrut să vă întrerup și îl invit acum pe domnul comisar să respecte mai mult termenele europene de răspuns, adică să fie mai succint. Am să-l rog să spună câte ceva în legătură cu spiritul în care consideră el că uh, trebuie să se dezbată cu Parlamentul European pentru a se lămuri perspectiva europeană asupra strategiilor de creștere care sunt apoi transmise statelor membre. Știți că Parlamentul European se mobilizează în primul trimestru al anului pentru a exploata cât mai mult uh, conținutul analizei anuale a creșterii și pentru a face un uh, document în acest sens. Uh, și am avut două documente, cel al domnului Jean-Paul Gozes și cel al uh, unei alte colege referitor la ocupare al doamnei Gular. Încercăm astfel să pregătim subiectele de la Consiliul European de primăvară. Noi încercăm să uh, stimulăm dezbaterea parlamentară și dezbaterea publică pe aceste orientări economice. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre modul în care uh, se desfășoară dimensiunea parlamentară a dezbaterii în Parlamentul European și în cel național? Aveți cuvântul 5 minute, nu, 10 minute, mă scuzați. Mulțumesc, Pervanș, doamnă președinte, stimați deputați ai Parlamentului European și din Parlamentele Naționale, din statele membre. Mă bucur că am avut șansa de a asculta concluziile la care ați ajuns în dezbaterea privind semestrul european de ieri și de astăzi. Și de asemenea mă bucur că am avut ocazia, ocazia de a discuta aceste lucruri cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc doamnei Bols și domnului Lamasur pentru prezentările concise și foarte bine fundamentate ale uh, Uh, discuțiilor avute în cadrul acestei conferințe. Într-adevăr, este foarte încurajator să constatăm că această conferință interparlamentară, încă de la începutul semestrului european, devine un eveniment uh, desfășurat în mod regulat. Mai ales pentru că importanța responsabilității și a legitimității democratice a coordonatorilor noștri de politici este extrem de importantă, mai ales în această epocă de criză prin care încă trecem. Dumneavoastră, ca reprezentanți aleși ai cetățenilor europeni, puteți să vă asigurați că responsabilitatea și legitimitatea democratică sunt respectate. Am parcurs o cale lungă în ultimii doi ani în ceea ce privește desăvârșirea Uniunii Economice și Monetare și găsirea, de, uh, găsirea unei arhitecturi adecvate pentru consolidarea guvernanței economice. Noile structuri au obiectivul de a se asigura că statele membre își privesc politicile economice ca pe o preocupare comună și contribuie la obiectivele comune de ocupare, creștere, stabilitate și progres social, așa cum se prevede în tratatele europene. Acest lucru necesită evaluarea și coordonarea politicilor încă dinaintea deciziilor naționale finale, nu doar după aceea, după cum s-a întâmplat anterior. Și fără succes în privința unei coordonări politice eficiente. Esența semestrului european este tocmai să permită această coordonare ex ante și tocmai din această cauză implicarea dumneavoastră a parlamentarilor este atât de importantă. Doamnelor și domnilor, semestrul european de anul acesta, din 2012, este primul semestru adevărat Uh, dat fiind că legislația anumită six-pack este în vigoare. Am avut un semestru și anul trecut, dar acum este prima dată când semestrul european coincide cu uh, aplicarea pachetului de șase măsuri. Sperăm ca măsurile uh, respective din statele membre să fie adoptate și ratificate mult mai devreme decât până acum mai ales în zona euro, legăturile, conexiunile dintre statele membre economice și financiare sunt foarte profunde și consecințele uh, deciziilor luate de un stat membru asupra altelor sunt foarte directe. Funcționare, buna funcționare a Uniunii Economice și Monetare depinde de fiecare participant. De aceea, Conform noului pact bugetar semnat de 25 de state membre, care sper că va fi ratificat de dumneavoastră în timp util, Așadar, în conformitate cu acest pact, am mai făcut în noiembrie două propuneri legislative pentru a suplimenta pachetul de șase măsuri. Este vorba de domeniul monetar și de supravegherea consolidată pentru statele membre ale zonei euro. Astfel se pregătește fundalul pentru pregătirea bugetelor naționale și evaluarea lor la nivel european înainte de uh, prevederile finale. Se, uh, este vorba despre stabilitatea financiară a fiecărui stat membru, pe care fiecare stat membru trebuie să o garanteze, pentru că de ea depinde stabilitatea financiară a zonei euro. E clar că propunerile sugerate de noi se referă la o coordonare europeană a politicilor naționale. Propunerea de monitorizare bugetară include și posibilitatea ca Comisia să ceară un plan bugetar revizuit de la un stat membru în caz de nerespectare gravă a politicii bugetare. De ce? Pur și simplu pentru a ne asigura că statele membre respectă rolurile pe care chiar uh, ele și le-au stabilit la nivel european. Toate aceste reguli au fost uh, stabilite în unanimitate în Consiliu de cele 27 de state membre și de Parlamentul European. Și este rolul nostru al Comisiei să ne asigurăm că aceste prevederi sunt respectate și că cu toții punem în practică ceea ce predicăm, că facem acasă ce spunem la nivel european. Sunt convins că un astfel de nivel de integrare mai profundă este absolut necesar pentru ca Uniunea Economică și Monetară să funcționeze și să devină suficient de solidă ca să împiedice crizele financiare uh, ca cea prin care am trecut recent și care încă nu s-a încheiat. Cred că sunteți cu toții de acord că prevenția este întotdeauna mai bună decât uh, corectarea și că acesta este nucleul dur al uh, semestrului european și nucleul guvernanței economice. Doamnelor și domnilor, regulile și cerințele sigur că nu sunt obiective în sine, sunt doar instrumente menite să garanteze că instrumentele își ating rolul, mai multă creștere, mai multă stabilitate, mai mult progres social și că aceste instrumente sunt um, implementate eficient. Fondul politicilor noastre contează până la urmă cel mai mult. Și în legătură cu acesta doresc să uh, în, mai spun câte ceva în încheierea intervenției mele. După cum a spus și doamna Beres, Uniunea Europeană este un actor global și vreau să vă vorbesc despre reuniunea G20 de săptămâna aceasta, un for global în care Uniunea Europeană joacă un rol foarte puternic și uh, am șansa de a reprezenta Comisia Europeană în acest for împreună cu uh, doamna ministru care reprezintă Consiliul. Consiliul. Ne-am întâlnit în Mexic uh, la acest sfârșit de săptămână pentru a discuta despre uh, dezechilibrele economice și financiare și de data aceasta mi s-a părut că atmosfera a fost mai pozitivă, um, că partenerii noștri din G20 au o atitudine mai bună în privința crizei din Europa. E foarte important ca G20 să-și dea seama de progresul făcut de Europa în ultimele luni să aprecieze reacția noastră la criză și foaia de, de parcurs pentru stabilitate și creștere și schimbările de guverne din Italia și Spania, de exemplu. Trebuie să se constate că s-a redus stresul financiar prin operațiunile BCE, că avem, construim institu instituții mai puternice, că implementăm măsuri de creștere și stabilitate și că Grecia uh, pornește pe o cale durabilă. Partenerii din G20 și-au exprimat sprijinul față de uh, criza, față de Europa aflată în criză. Anul acesta s-a uh, lansat semestrul actual, semestrul european actual și este clar că consolidarea fiscală reprezintă o măsură absolut necesară pentru uh, reclădirea încrederii. Este vorba de un element cheie pentru uh, creștere. Însă creșterea și consolidarea fiscală nu pot ele singure să ne stimuleze potențialul de creștere. E nevoie de reforme structurale pentru uh, declanșarea acestui potențial și este nevoie de o reacție europeană. Mi se, se pare că nu mai am timp la dispoziție. Aș vrea să închei spunând că realizarea creșterii și crearea de locuri de muncă reprezintă o provocare suficientă în această perioadă de constrângeri și de așteptări publice foarte mari. Însă există exemple de state membre care au depășit criza stabilind acțiuni. Gândiți-vă la reformele și la ajustarea din Danemarca și din Olanda, de exemplu, la măsurile din Suedia și din Finlanda din anii 90 sau la Germania în deceniul anterior. Irlanda și Letonia sunt exemplele cele mai recente care ne arată că redresarea economică și uh, reluarea creșterii pot fi obținute chiar și în cele mai grave condiții. Nu avem niciun motiv să credem că astfel de măsuri nu sunt posibile în a, și în alte state membre, inclusiv cele cu probleme mari. Deci, deși Europa trece acum printr-o mică recesiune, putem constata semne de stabilizare. Avem nevoie de noi acțiuni decisive pentru a continua acest trend de stabilizare și putem constata că avem o șansă reală să trecem de la stabilizare la o creștere durabilă și crearea de locuri de muncă. Și cred că acest for este un instrument excelent de a obține aceste obiective, de a ajunge la aceste obiective, nu numai prin schimb de bune practici, ci și prin alte căi. Schimbul de bune practici poate să amelioreze politicile noastre comune și reformele atât de importante pentru noi, europenii, ca să ieșim din criză și să ne întoarcem la creștere și crearea de locuri de muncă, pentru că asta așteaptă cetățenii noștri de la noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Voi da acum cuvântul domnului comisar Laszlo Andor, comisarul responsabil de afaceri sociale și incluziune. Și între timp vreau să invit pe cei care doresc să ia eventual cuvântul în cadrul dezbaterii să o facă folosind fișele ce v-au fost puse la dispoziție. Domnule comisar, aveți cuvântul 10 minute. Thank you much, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnilor și domnilor. Întâlnirile de astăzi și de ieri uh, sunt foarte importante, bineînțeles, datorită conținutului lor, dar și datorită valorii pe care o au la nivel uh, procedural. Pe fond, uh, vreau să salut faptul că există consens în ceea ce privește nevoia de a merge mai departe decât, de, decât disciplina fiscală și de a ne ocupa de coeziunea socială, creșterea economică și generarea de locuri de muncă. Astfel, uh, guvernanța economică, semestrul european, necesită o mai bună coordonare a politicilor economice și de ocupare, precum și noi uh, căi de asumare a răspunderii la nivelul Parlamentului European, cât și la nivelul Parlamentelor Naționale. Și aș dori să ofer mai multe amănunte aici. În primul rând, consider că acum este nevoie, mai mult ca oricând, de a pune mai mult accentul pe combaterea șomajului, pe generarea de locuri de muncă. Politicile de ocupare sunt foarte importante pentru ajungerea la o creștere economică bazată pe incluziune și inteligentă. Uh, Consiliul neoficial de la sfârșitul lunii ianuarie ne-a arătat foarte clar acest lucru și la sfârșitul săptămânii acestea vor fi reconfirmate aceste lucruri. În acest context trebuie să ne asigurăm că consolidarea fiscală nu subminează uh, cheltuielile pentru creșterea economică în învățământ, în uh, um, ocuparea forței de muncă, precum și în, uh, pentru formarea tinerilor. Este foarte important uh, să dăm, uh, dăm ocazia factorilor de stabilizare să se desfășoare și uh, să și să reducem prăpastia între țările cu o situație economică bună și țările care se confruntă cu recesiune economică și cu rate ridicate a șomajului. Analiza de creștere anuală a Comisiei a identificat prioritățile principale în domeniul ocupării și domeniul social de anul acesta. În primul rând, uh, Trebuie să accelerăm eforturile pentru sporirea capacității de ocupare a forței de muncă în Europa. În al doilea rând, combaterea șomajului în rândul tinerilor. Aceasta este o prioritate pentru Comisie și nu am precupețit niciun efort pentru a face față acestei provocări, mai ales în uh, statele care se confruntă cu această situație în cadrul inițiativei pentru tineri din decembrie anul trecut, precum și a altor inițiative anunțate de domnul uh, comisar Barroso la Consiliul European statele membre ar trebui să pună la punct strategii cuprinzătoare în ce, pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, care să propună acțiuni uh, și măsuri practice la nivelul uh, planurilor naționale de ocupare a forței de muncă. În al treilea rând, șomajul pe termen lung necesită măsuri bine țintite pe piața muncii pentru a preîntâmpina șomajul structural și excluziunea socială. În al patrulea rând, eficiența sistemelor de protecție socială ar trebui să fie consolidată pentru a ne asigura că aceasta îi reprezintă un tampon împotriva sărăciei și excluziunii sociale și pentru a uh, elimina uh, inegalitățile sociale și nedreptățile sociale. Ar trebui să avem strategii pentru incluziune socială în acest sens. Iar în ultimul rând, sistemele de învățământ și de formare trebuie să fie modernizate și eficientizate. Avem nevoie și de o abordare, o abordare bazată pe, o, pe acțiuni timpurii pentru a evita abandonul școlar. Acest proiect a fost uh, elaborat uh, cu niște obiective foarte clare și solide. Am discutat rapoartele Cornelison și Beres adoptate la ultima plenară iar Consiliul a adoptat concluzii în ceea ce privește ocuparea și orientări sociale pentru statele membre care sprijină aceste priorități. Chestiunea crucială acum este punerea în aplicare. O mare parte a măsurilor de care este nevoie trebuie să fie aplicate la nivel național, dar, în egală măsură, avem niște instrumente foarte importante și inițiative importante la nivel european. Dați-mi voie să pun accentul mai întâi pe instrumentele financiare de care avem nevoie pentru o mai bună aplicare a acestora. În cadrul incluziunii sociale și ocupării forței de muncă, vreau să mă refer la Fondul Social European, Fond, Fondul European pentru Ajustare la Globalizare, EURES, programul de microfinanțare. La ora actuală, Comisia propune reînnoirea acestor fonduri pentru următoarea perioadă de programare până uh, propune acest lucru Parlamentului și Consiliului. Este vorba de noul SF și EGF, precum și Fondul pentru Inovare uh, EURES și uh, programul de microfinanțare, toate acestea grupate uh, generic. În momentul în care am formulat aceste propuneri, ne-am aplicat asupra nevoii de a le lega în mod direct prin diverse instrumente de uh, obiectivele principale ale strategiei UE 2020, mai ales uh, obiectivele legate de ocuparea forței de muncă. Ne propunem să simplificăm și să limpezim aceste proceduri. Acestea sunt discutate acum cu Consiliul și Parlamentul European. Am primit uh, observații din partea Parlamentelor Naționale în acest sens. Bineînțeles, este binevenit acest lucru, dar cred că este important să nu pierdem din vedere obiectivele noastre adevărate când discutăm despre specificitatea acestor probleme. Dacă dorim neapărat să promovăm uh, Uh, creșterea economică și generarea de locuri de muncă, trebuie să ne furnizăm nouă și statelor membre instrumentele necesare pentru a atinge aceste obiective. Doamnelor și domnilor, inițiativa șanselor pentru tineri, despre care v-am vorbit, are ca scop uh, consolidarea uh, și ameliorarea formării tinerilor. Ne concentrăm pe 8 state membre care se confruntă cu situații, dramat, cu situație dramatică în rândul tinerilor, dacă mai aveți întrebări, sunt gata uh, să vă dau mai multe amănunte despre acest program. Comisia va prezenta o evaluare inițială a aplicării acestei inițiative în cadrul uh, reuniunii miniștrilor uh, pentru ocupare din luna aprilie. Mai departe, generarea de locuri de muncă necesită noi idei, noi inițiative și, bineînțeles, acțiuni mai hotărâte – Aplicarea cu succes a strategiei UE 2020 pentru o creștere inteligentă, de durată și bazată pe incluziune va depinde de capacitatea sa de a genera locuri de muncă și politici de ocupare care să facă față schimbărilor structurale care ne așteaptă. Principala, provo- principal, principala provocare o reprezintă ecologizarea economiei, agenda de durabilitate, schimbările tehnologice, um, revoluția TIC și provocările demografice, îmbătrânirea populației. În această primăvară voi prezenta un pachet privind ocuparea forței de muncă, unde vor, uh, se vor găsi noi inițiative pentru a lega aceste politici de ocupare de, strate, de strategia 2020 și uh, potențialul său de creare de locuri de muncă. Acest pachet se va concentra asupra instrumentelor necesare pentru a uh, sprijini dinamica piețelor muncii. Trebuie să ne ocupăm de dezechilibrele între cerere și uh, ofertă de formare și sunt de acord cu doamna președinte, trebuie să, exprim, să explicăm uh, cetățenilor ce înseamnă jargonul nostru noul sistem al guvernanței economice mai uh, stricte, cu supraveghere bugetară, cu pachetul celor șase măsuri legislative, se referă și la coordonarea politicilor sociale și economice în vederea stopării dezechilibrelor macroeconomice. În acest cadru, nou cadru, implicarea Parlamentului, Națion Parlamentului European și a celor naționale este foarte importantă din mai multe motive, la nivel democratic, la nivelul transparenței dezbatelor și la nivelul uh, procesului decizionar. Iată de ce dialogul, dialogul uh, pe care ni-l permite acest, uh, pe care ni permite acest regulament este foarte, informat, este foarte important încă un aspect uh, referitor la guvernanța economică care joacă un rol hotărător pentru asumarea responsabilității și pentru echilibrarea reformelor pe care trebuie să le aplicăm. Guvernanța economică trebuie să meargă mână în mână cu coordonarea politicilor de ocupare și politicilor sociale. Aceasta este una din concluziile Consiliului EPSCO și a Consiliului European de asemenea nu este, nu este simplu deloc, fiindcă necesită sprijin uh, la nivel uh, universitar. Uh, vom mai discuta, vor mai exista dezbateri, se va face cercetare în acest domeniu pentru a vedea cum putem asigura consecvența între aceste acțiuni, dar un lucru este sigur, productivitatea și competitivitatea în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, reprezintă indicatori foarte importanți pentru dezechilibrele macroeconomice. Iar uh, găsirea soluțiilor trebuie să uh, implice mai multă implicare de către Consiliul EPSCO și EMCO. Politicile din acest domeniu sunt foarte importante. Avem uh, mecanisme pentru schimbul de informații și schimbul de practici în domeniul ocupării forței de muncă și în domeniul social, dar uh, în cele din urmă aș dori să, uh, să vă spun că nu este suficient, trebuie să facem mai mult decât un schimb de practici, trebuie să există o bună monitorizare a aplicării politicilor de ocupare și politicilor sociale asupra cărora am căzut la un acord. Comisia va uh, face propuneri în acest sens. Doamnelor și domnilor, uh, sunt convins de faptul că rolul Parlamentului European și rolul uh, Parlamentelor Naționale în evoluție din acest domeniu este binevenit și este un rol pozitiv. Iată de ce, iată de ce evenimentul uh, care are loc astăzi este foarte important pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Ajungem acum la Uh, segmentul dezbaterii din lucrările noastre, dar fiindcă foarte multe persoane s-au înscris la cuvânt, din păcate vă rog să nu luați cuvântul mai mult de două minute. Dau cuvântul domnului Filip Marini, președintele Comisiei pentru Finanțe a Senatului. Mulțumesc foarte mult, domnă președinte. Am ajuns uh, uh, ieri aici și eram oarecum sceptic. Mă întrebam care va fi uh, Uh, folosul acestei reuniuni. Pe parcursul lucrările uh, am uh, nu știu ce să cred. Sunt lucruri bune, sunt, lucruri, sunt și lucruri rele. Lucrurile bune, dintre lucrurile bune, caracterul inedit al acestei reuniuni parlament, între Parlamentul European și cele naționale lucruri rele, ar trebui să ne pregătim mai bine, să ne aplecăm asupra lucrurilor concrete, la ordinea zilei, să nu uh, facem un fel de nou parlament aici, fals parlament. Fiecare își exprimă preferințele și ideile generale. Este foarte folositor și foarte interesant uh, la nivel informativ, să aflăm ce cred conservatorii britanici. Dar, după mine, nu despre asta este vorba. La fel uh, și uh, uh, ce a spus acum domnul comisar, cu, a vorbit despre generalități corecte din punct de vedere politic, care însă nu ne încălzesc deloc și nu ne aduc nimic nou. După mine, dacă dorim ca această reuniune să fie folositoare, și eu cred că poate să fie folositoare această reuniune, atunci haideți să stabilim subiecte concrete, fiindcă pachetul celor șase măsuri, două măsuri, noul tratat interguvernamental, toate acestea vor transforma profund metodele de lucru la parlamentele naționale. Avem nevoie de coordonare, avem nevoie de o abordare realistă tehnică. Acesta este uh, rolul și meseria parlamentarilor. Nu vorbe frumoase pentru a se auzi vorbind, nu pentru a spune numai ce este corect uh, și lucruri uh, pe care opinia publică ar fi mai bine să nu le audă. Deci, doamna președintă, președinte, mă scuzați, uh, eu uh, aș mai participa la astfel de reuniuni dacă lucrurile ar evolua. Mulțumesc foarte mult, domnul Dali, la, de la Camera Reprezentanților din Irlanda, Comisia pentru Finanțe și Cheltuieli Publice și Reformă. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, thank you, Madam Chairperson. Thank you for the opportunity. Mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați acordat posibilitatea de a vorbi la această reuniune importantă. E un schimb foarte bun. E bine că putem să ascultăm uh, ce au de spus ceilalți colegi, să facem schimb de experiență. Eu mă declar satisfăcut. Un subiect care nu a fost dezbătut suficient astăzi și care este foarte important pentru noi toți este cel al băncilor și al crizei bancare. Uh, S-a discutat aici și la celelalte reuniuni de ieri că avem 23 de milioane de IMM-uri în Uniunea Europeană și 23 de milioane de oameni angajați. Uh, în Irlanda, ca să înțelegeți care este situația acolo la noi acasă, avem un deficit bugetar de 10%, dar pe lângă toate acestea avem și o datorie suverană foarte mare, mare parte din această datorie fiind acumulată de bănci și e vorba de 190% din PIB, cel puțin la asta se va ajunge la anul. Am întreprins măsuri de corectare, am uh, dedicat 15% din PIB anul acesta în măsuri de corectare, e vorba de 25 miliarde de euro. Așadar, toate aceste provocări, combinate cu provocarea bancară, băncile rămânând o problemă în ciuda recapitalizării, arată că apar niște întrebări. În primul rând, care este rolul Europei și al Băncii Centrale Europene în asistarea uh, noastră la soluționarea crizei, pentru că, iată, Irlanda are o datorie foarte mare și avem nevoie de ajutor. Sigur, suntem răspunzători de ceea ce se întâmplă cu uh, acumularea datoriei, dar până la urmă am, trebuie să vedem și ce se întâmplă cu cei care ne ajută și ce fac aceștia pentru a ne ajuta. Irlanda a naționalizat o bancă foarte toxică Uh, asta pe costurile contribuabililor. Și tocmai uh, așa s-a ajuns ca băncile din Europa să întreprindă eforturi foarte mici în uh, rezolvarea crizei. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat și în trecut. Ați menționat situația din anii 90 cu Suedia și cu Finlanda și trebuie să vedem ce facem pe mai departe. Vorbitorul este întrerupt. Dăm acum cuvântul, cam, uh, uh, dăm acum cuvântul reprezentantei Camerei Deputaților din uh, Cipru. Chiria Proedre. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Împărtășim îngrijorările manifestate de mulți colegi în ceea ce privește deciziile luate în decembrie la summitul european, mai ales în termeni fiscali. E vorba de niște modificări care vor face ca suveranitatea statelor să fie ciuntită și mai mult Sigur că vrem cu toții să avem un buget echilibrat, dar asta nu înseamnă ca politica socială să aibă de suferit. Asta nu înseamnă ca drepturile lucrătorilor să fie uh, ciuntite. Asta nu înseamnă ca diferența între bogați și săraci să crească și ca rata șomajului să crească, mai ales în rândul femeilor și în rândul tinerilor. Situația dramatică în care se află astăzi proporul Elen nu este ca, nu vine ca un rezultat al uh, lenei nu există nicio teorie a conspirației, ci e vorba pur și simplu de rezultatul unor rapoarte de forță. Uh, pentru că s-a pus semn de egalitate între disciplina bugetară, între uh, austeritate și așa mai departe, dar nu. Trebuie să ne concentrăm din nou pe creștere și pe crearea de locuri de muncă. Statele membre trebuie să se concentreze din nou pe investiții. Haideți să investim în cercetare, în educare, în, uh, în educație, în inovare, în uh, ecologie. Domnul Andor a spus uh, care este opinia sa cu privire la ocupare. E foarte important ce s-a exprimat astăzi aici. Vreau să subliniez cu această ocazie că am avea nevoie de un nou pact pentru muncă și creștere, pentru ocupare. Uh, pentru că e nevoie să existe în plan social un nou model de urmat. Există această nevoie de a avea un model care să ilustreze condițiile din fiecare stat. Nu trebuie să băgăm pe gât um, anumite măsuri statelor membre, ci trebuie ca fiecare stat membru să dispună singur. Mulțumesc și acum are cuvântul reprezentantul Senatului francez. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să-mi exprim bucuria față de această reuniune între parlamentarii europeni și parlamentarii din statele membre ale Uniunii Europene. Aș dori să insist asupra specificităților zonei euro. Ca toți cei prezenți aici, eu țin foarte mult la metoda comunitară și ce vreau să spun este că trecerea la euro a schimbat uh, datele pentru statele membre care au adoptat această monedă. Din momentul în care un stat face parte din zona euro, nu mai are posibilități de uh, ajustare monetară. Sigur că euro este, zona, este moneda noastră comună, dar statele membre care nu fac parte din zona euro se pot uh, ajusta prin uh, adaptarea parității monetare. Însă statele din zona euro nu o pot face și această cerință e foarte puternică. Atunci când apare un accident, de exemplu, uh, să zicem când am creat uh, pactul de creștere și stabilitate, nu prevăzuserăm accidentele de pe parcurs. Când apare un accident pe parcurs, deci impactul asupra bugetelor naționale este extrem de puternic atunci când trebuie să creăm un fond european de stabilitate financiară, când trebuie să se prevadă capitalul mecanismului european uh, de stabilitate. Statele membre din zona euro participă, nu toate statele membre și consecințele bugetare pentru fiecare stat membru pot fi foarte mari, ceea ce justifică, după părerea mea, o guvernanță specifică a zonei euro înțelegându-se că toate statele membre din Uniunea Europeană au posibilitatea de a intra în zona euro. Însă, ă, mizele sunt ă, de așa natură în zona euro, încât părerea mea este că avem nevoie de o guvernanță specifică în acest sens. Și nu trebuie să ne mulțumim cu niște alibiuri democratice. Trebuie ca guvernele noastre care au dat dovadă de uh, participare sub uh, privirea bunevoi, bună, binevoitoare a Comisiei între anii 2000 și 2009, trebuie să permită parlamentarilor acum să-și exercite misiunea de guvernanță și de uh, control, de supraveghere. Mulțumesc! Președinta uh, uh, Comisiei de Resort din Senatul Spaniol, doamna Sánchez Camacho. Președinta, eu quería iniciar mi intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați mijlocit această reuniune interparlamentară la care participă deputații naționali, eurodeputații, a fost uh, vorba de organizarea unor reuniuni extrem de importante pentru pregătirea ex ante a semestrului european. Doresc să menționez două lucruri. Mai întâi mă refer la bugetul uh, Uniunii Europene, care este un buget de investiție, un buget în care fondurile structurale și sociale joacă un rol extrem de important. Doresc să menționez și ceea ce a spus domnul comisar uh, Andor, dar și ceea ce a spus domnul uh, Oliren. Cum să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor? Comisarii au spus că acum se încearcă utilizarea fondului, fondurilor europene pentru uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor, fiindcă e o problemă extrem de gravă cu care ne confruntăm în plan național. Vreau să menționez însă importanța agendei digitale și importanța rețelelor uh, de transport TNT. Dacă Uh, sprijinim rețelele TNT cu uh, credite europene și aici mă refer la coridorul mediteranean care e foarte important pentru competitivitate, uh, atunci trebuie să vedem cum anume ne formulăm doleanțele. Vreau să spun că consolidarea fiscală și politica fiscală trebuie să ilustreze o politică de creștere, după cum a spus și reprezentanta Ecofin. Doar astfel putem să avem stabilitate, dar avem nevoie de o politică de creștere în primul rând. Vă adresez o întrebare cu referire la uh, ce s-ar putea face în Spania. Experiența noastră ne-a arătat că deficitul uh, Uh, este de 8,5% și nu de 6% cum a calculat asta guvernul trecut. Deci, diferența este de câteva procente, 2,5%. E bine, care este efectul celor 2,5%? Oare nu putem să fim puțin flexibili? Oare nu poate să dea dovadă Comisia de flexibilitate când vine vorba de consolidare fiscală, fiindcă noi suntem acum obligați să avem consolidare fiscală, chit că cifrele s-au schimbat? Prezentant irlandez. De la Camera Reprezentanților uh, din Irlanda are acum cuvântul domnul White. Thank you, um, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. S-a discutat foarte mult uh, că E nevoie de disciplină fiscală și trebuie să existe o dualitate între aceasta și politici, politicile de creștere. S-a discutat despre faptul că disciplina fiscală e necesară, dar nu suficientă și cred că suntem de acord cu această descriere. Dar, iată ce problemă am eu după aceste două zile de dezbatere. Există un uh, nivel diferențiat de claritate atunci când discutăm despre răspundere democratică și despre modul în care trebuie să comunicăm această răspundere în fața cetățenilor, fie prin referendum, fie prin proces parlamentar obișnuit. Ei bine, eu cred că avem nevoie de niște instrumente prin care să transmitem mesaje mult mai clare publicului. Să spunem exact care sunt politicile de creștere, pentru că uh, am discutat mereu în cadrul acestei reuniuni interparlamentare despre aceste lucruri, dar, doamnă președinte, dacă ar fi să întrebăm care sunt politicile de creștere, atunci răspunsul ar depinde de persoana care a adresat această întrebare, în primul rând. Nu um, Uh, vreau să mă refer aici uh, strict la ceea ce a spus domnul Landor, care a fost foarte clar în exprimările sale, ci discut despre faptul că unii au spus că e nevoie de reforme structurale, alții au spus că e nevoie uh, de uh, restructurarea acestora. Uh, Uh, alții au spus că e vorba de implementarea obiectivelor prin strategia 2020, asta a spus-o comisarul, dar tot comisarul a spus că a primit o scrisoare de la un număr de 12 state membre unde se menționa necesitatea creșterii economice fără menționarea strategiei Europa 2020. Și acum, eu o să mă duc uh, să mă adresez electoratului irlandez și îi cer opinia fie prin referendum, fie printr-o altă metodă. Și am un document de 11 pagini ok, pot să prezint acest uh, document, fiindcă nu e controversat, dar, pe de altă parte, nu pot să am și un alt document în ceea ce privește creșterea, nu putem să comunicăm cu electoratul nostru într-o manieră mult mai clară și mai puternică, în loc să mergem și să spunem pur și simplu dacă sprijină acest uh, document, atunci vom vedea mai departe. Mulțumesc. Domnul Gariga Poledo are acum cuvântul. Tu Nu este aici, deci vom da cuvântul domnului Joel din Parlamentul danez. Thanks a lot, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor colegilor pentru o dezbatere foarte fructuoasă desfășurată în ultimele două zile. Mulți colegi au subliniat un lucru pe care l-am spus și eu azi dimineață în grupul de experți. Parlamentarii naționali uh, au, de fapt, un rol dublu avem obligația de a apăra și de a explica ce se întâmplă în domeniul european. Ambele lucruri sunt legate și de consolidarea fiscală și de crearea de locuri de muncă, însă avem și dreptul de a fi incluși ca parlamentari în dialogul desfășurat. De aceea această reuniune e foarte pozitivă nu sunt, uh, prin această reuniune nu cred că ne-am atins complet obiectivul. Și vreau să spun celor de la comisie că în ultimele zile mai mulți vorbitori au spus că crearea de locuri de muncă este vitală pentru ieșirea din criză. Cred că suntem cu toții de acord. Și adevărata întrebare este cum să interpretăm lucrurile prevăzute în pactul bugetar în așa fel încât să se permită crearea de locuri de muncă și politici de creștere. Și mai specific, avem analiza anuală a creșterii și recomandările specifice pentru fiecare țară și cred că trebuie să ne asigurăm că parlamentarii naționali sunt incluși în dezbatere și duc această dezbatere cu ei în parlamentele naționale. Eu sunt membru al unui partid de guvernare și sunt convins că Comisia poate să discute cu, cu ministrii de resort Însă, pe plan democratic, cred că în toate statele trebuie să se discute și în Parlament. Știm că nu putem folosi aceleași soluții pentru toți și vreau să uh, rog uh, pe cei de la Comisie să ne explice care este strategia de a explica toate aceste lucruri membrilor Parlamentelor Naționale. Săptămâna aceasta vom avea o dezbatere pe teme europene și uh, foarte cu sigur voi fi întrebat cine ia deciziile, guvernul sau comisia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg. Dau acum cuvântul două minute domnului Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Ren. Aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. De ce cetățenii noștri și de ce deputații naționali, atunci când se vorbește de conciliere bugetară, nu aud și informații despre baze, pentru uh, aici se vorbește doar de cheltuieli, nu se vorbește de venituri și când vorbim de venituri vorbim de TVA și altele. Și cetățenii sincer s-au săturat. S-au săturat ca de la Bruxelles să se tot spună că trebuie reduse cheltuielile, când poate ar trebui mai degrabă să se consolideze bugetul în alt fel. Domnule Ren, în numele statelor afectate de consolidarea bugetară, ați putea să, uh, vă rog, ați putea să ne explicați uh, da, dacă se poate să se și creeze bogăție și nu doar să se facă reduceri? Domnule comisar Andor, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că știu că încercați să plasați ocuparea în centrul preocupărilor noastre. Știți că sunt țări care trec prin programe de ajustare foarte severe și nu trebuie să le uităm. După cum a spus colega din Spania, în astfel de țară trebuie să vorbim și despre viitorul tinerilor și nu doar de contracte pe termen scurt. Trebuie să vedem ce se poate face ca să avem adevărate contracte de lucru, contracte care să aducă o plus valoare, contracte de calitate. Pentru că nu e suficient să găsi, să-ți găsești un loc de muncă, trebuie să fie și un loc de muncă de calitate. Trebuie să discutăm despre viitorul acestor tineri, ca ei să-și poată construi viața. Nu este suficient ca ei să uh, iasă bine în statistici. E vorba de o problemă structurală, de o problemă de fond, problemă importantă pentru societatea noastră. Și, domnule comisar Andor, trebuie să insistați asupra faptului că e nevoie de locuri de muncă de calitate pentru tineri. Din păcate, spune președintea, nu mai avem suficient timp pentru restul vorbitorilor, deci voi da cuvântul doamnei ministru 5 minute ca să răspundă la toate întrebările ce au fost adresate. Well, first of all, thank you. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult. S-au menționat aici mai multe aspecte și cred că toate se referă la același lucru, la echilibrul dintre consolidare și creștere. Cum să facem să funcționeze această relație în mod adecvat? Pentru că primul impuls este să spui că dacă nu cheltuiești, nu ai cum să ai creștere. Și poate că cel mai important lucru din dezbatere este să te asiguri că nu există un fel de legătură naturală între cheltuială și cre- între cheltuire și creștere. Dacă ne uităm la unele din problemele de acum, vedem cât au cheltuit unii, ne gândim că ar trebui să aibă și creștere și nu au în mod clar, deci nu e suficient. Dacă avem pe de-o parte pactul bugetar, ce avem de cealaltă parte, se, se pune întrebarea. Și un lucru dificil este uh, reprezentat de stimulentele europene de creștere. Știți că bugetul european um, trebuie să se asigure că fiecare euro e bine cheltuit și îndreptat către educație, cercetare și tranziție ecologică. E o sarcină importantă pe plan politic. Apoi trebuie să ne asigurăm că următoarea generație a pieței unice va funcționa, va funcționa rapid și bine. Este vorba aici de o sarcină politică enormă. Brevetele europene, digitalizarea, serviciile toate sunt importante și eu cred că dacă le folosim, putem să avem rezultate, pentru că pe piața unică s-a mai făcut acest lucru, s-au creat milioane de locuri de muncă și poate că se vor crea din nou dacă reușim să parcurgem aceste etape atât de importante. În al treilea rând, nu este posibilă creșterea în Europa, în Europa fără um, adoptarea de reforme în statele membre individuale. Banca Centrală Europeană tocmai a publicat un uh, sondaj foarte interesant referitor la uh, modul în care reformele structurale influențează lucrurile pe termen scurt. Și un rezultat care mi se pare foarte interesant este acela că nu se dăunează neapărat uh, uh situației pe termen scurt prin reforme pe termen mediu și lung. Și o chestiune la care cred că se gândește toată lumea, și anume șomajul în rândul tinerilor, a fost dezbătută în Parlament la Strasbourg acum câteva săptămâni. S-a dezbătut cu partenerii sociali în legătură cu dezechilibrele macroeconomice și noi am vorbit aici despre acest lucru și cred că e important să ascultăm ce spune Comisia. Și anume că Consiliul relevant a făcut recomandări foarte puternice în acest sens, și se vor desfășura mai multe reuniuni în aprilie ca să se includă acest subiect pe ordinea de zi. Și în acest sens vor fi uh, chestiuni dificile, pentru că să acord tinerilor acces pe piața de muncă este, desigur, crucial. E nevoie de pregătire, de uh, pregătire profesională, de educație, orice e nevoie ca să oferim tinerilor o șansă. Însă dezbaterea de astăzi, de aici, uh, ne arată că nu trebuie să uităm consolidarea, pentru că consolidarea este cea care dă încrederea că liderii politici vor face ce trebuie și ne vor permite să facem investiții uh, sănătoase pe viitor. Se vorbește foarte mult despre sectorul financiar, dar cred că acesta este subestimat, se subestimează uh, câtă nevoie avem de un sector financiar sănătos și bine reglementat ca să uh, aducă aportul de investiții necesar și finanțarea pentru IMM-uri, pentru că fără IMM-uri nu vor exista locuri de muncă și nici creștere în Europa. Deci, pe scurt, cu ce rămân eu din aceste discuții este următorul lucru. Accentul pe toate acestea și alianța necesară pentru a face aceste lucruri, pentru că va fi nevoie de compromisuri politice din partea Consiliului, a Comisiei, a Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale, ca să ne asigurăm că aceste măsuri de creștere vor funcționa. Mulțumesc, doamnă ministru. Domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește întrebarea adresată de deputatul spaniol, doamna Camacho, cu privire la obiectivele fiscale ale Spaniei. Vreau să mă refer din capul locului la acest lucru, fiindcă este un subiect cheie al stabilirii de politici economice și fiscale europene și, bineînțeles, pentru Spania și politicile sale economice, precum și pentru viabilitatea fiscală și creșterea economică. În primul rând, avem nevoie de informații privind uh, problemele din 2011. Informații contabile pentru a putea planifica consolidarea fiscală pentru 2012 dat fiindcă vorbim despre bugetul pe 2012. Odată ce avem, ce primim aceste informații, cred că le vom primi în martie, Mai apoi putem evalua și vedea dacă Spania ia măsuri eficiente pentru a asigura durabilitatea, viabilitatea structurală a finanțelor publice în această țară. Pactul de stabilitate și creștere nu este unul prost, se concentrează pe, pune accentul pe viabilitatea finanțelor publice, iar asta este și uh, aspectul asupra care, care ne concentrăm noi. Să mă refer la Consiliul Ecofin de marțea trecută care a hotărât în unanimitate, deci intră aici și guvernul spaniol, e bine, Consiliul ECOFIN a hotărât că toate statele membre trebuie să-și respecte în continuare angajamentele în conformitate cu prevederile Pactului de Stabilitate și Creștere. Și pentru a și aici avem nevoie să ne folosim de instrumentele de stabilizare economică pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Acesta este etalonul um, pe care îl folosește Comisia Europeană pentru Spania și vom putea reveni asupra acestui subiect odată ce, odată ce vom avea mai multe informații cu privire la inadvertențele fiscale de anul trecut. Apoi, în ceea ce privește întrebarea domnului Daly, cu privire la rolul Uniunii Europene și Băncii Centrale Europene, dacă am înțeles eu bine, în uh, ceea ce privește uh, decizii luate cu privire la sistemul bancar și fiscal irlandez. Bineînțeles, uh, aici uh, e vorba de independența Băncii Centrale Europene, ar trebui aceasta să se pronunțe. Acestea fiind spuse, pentru mine este foarte important și este crucial, dacă vreți, pentru uh, programul uh, uh FMI UE, este important ca sectorul bancar să fie plasat în centrul atenției. De ce? Știm cu toții că în Irlanda nu a avut loc mai întâi o criză fiscală, ci una bancară, care s-a transformat într-una fiscală. Ceea ce însemna că trebuie să se eh, facă o, trebuie să aibă loc o abordare care să țină cont de restructurarea adecvată a sistemului bancar irlandez. Iată de ce 35 de miliarde de euro au fost rezervați cu un um, scenariu sistem de referință de 25 de miliarde de euro, iar ultim, cele mai recente, recente cifre pe care le-am primit sunt sub acest uh, prag de referință. Acest, acești bani erau necesari pentru recapitalizarea sistemului bancar și, bineînțeles, pentru, uh, în paralel pentru restructurarea sa. Acestea, aceste lucruri sunt foarte importante pentru redarea încrederii uh, în Irlanda lucrurile sunt în derulare acum, dar se întâmplă. Și este un punct de plecare foarte bun pentru redresarea economică în Irlanda, fiindcă avem nevoie de un sistem bancar sănătos pentru a permite apariția redresării economice. Doamna deputat din Cipru a întrebat despre programul pentru Grecia. Sunt de acord că trebuie să punem accent pe consolidare fiscală și pe Uh, consolidare a creșterii și generării forței locurilor de muncă, dar modelul economic elen de până acum nu era durabil. Se baza pe un sistem unde se cheltuia mai mult decât se producea, iar uh, deficitul fiscal din, dinaintea începerii programului era de 15% din PIB e clar că măsurile de consolidare fiscală trebuie să fie incluse în acest pachet, dar, într-adevăr, acum ne concentrăm mai mult pe stimularea creșterii. Iată de ce avem și o asistență tehnică din partea Comisiei și experți din partea statelor membre pentru a ajuta Grecia să-și reforme, să-și reformeze administrația. combaterea fraudei fiscale, evaziunii fiscale, mă scuzați, și asigurarea unui sistem fiscal eficient și corect sunt foarte importante, fiindcă evaziunea fiscală, din păcate, a fost un fenomen prea răspândit, care trebuie să fie soluționat în cadrul acestui uh, pachet. S-au adresat multe întrebări, nu uh, le pot răspunde nu pot răspunde la toate, dar în ceea ce privește întrebările adresate de deputații din Irlanda și Danemarca, acest uh, pact fiscal este important în sine, dar în același timp este și un angajament politic uh, foarte profund din partea guvernelor și parlamentelor naționale de a da dovadă de prudență fiscală și de a asigura durabilitatea economică și viabilitatea economică. În același timp, aplicarea sa concretă se va desfășura prin uh, legislația secundară a Uniunii Europene. Uh, prin guvernanța economică, pachetul celor uh, vorbitorul este întrerupt de doamna președinte, care reamintește că mai are doar câteva minute înainte ca interpretarea să ia sfârșit, astfel încât îi se dă cuvântul. Domnul comisar Andor, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă refer la chestiunea ocupării, a șomajului și totul în relație cu Spania, fiindcă acolo situația este foarte critică, după cum e descrisă situația în portofoliul meu. Chestiunile sociale și de ocupare sunt cele mai problematice la ora actuală în Spania, fiindcă Spania stă cel mai prost acum în statistici. Vreau să menționez pe scurt chestiunea creșterii, fiindcă, iată, e un domeniu care e foarte important și în uh, afară. E important să facem diferența între provocările pe termen scurt și provocările pe termen lung ale creșterii economice. Pe, scurte, pe termen scurt trebuie să ne revitalizăm economia, să repornim motoarele creșterii. În acest sens, trebuie ca sectorul financiar să fie capacitat și restructurat. Iar în Europa avem, uh, să nu uităm, mecanisme interconectate și tocmai de aceea e important să izolăm cazurile problematice și să nu permitem efecte de contagiune, astfel încât să fie periclitată creșterea în întreaga economie europeană. Deci, pe termen scurt, acestea ne sunt provocările, în opinia mea. Ideea este să nu permitem sacrificarea potențialului de creștere pe termen lung în acest context și să sacrificăm resursele umane, fiindcă resursele umane sunt foarte importante pentru creșterea economică uh, în momentul în care încercăm să facem un efort de stabilizare pe termen scurt. Așa că, în momentul în care vrem să avem creștere durabilă pe termen scurt și mediu, trebuie să nu pierdem din vedere investirea în resursele umane, să nu permitem să uh, Um, se exacerbeze o rată deja crescută a șomajului, să nu se ajungă la șomaj structural, fiindcă asta nu face decât să submineze rolul forței de muncă și să se ajungă la o generație pierdută um, ceea ce privește potențialul tinerilor. Astfel, uh, societatea ar avea de suferit, economia în sine ar avea de suferit. Tocmai de aceea o strategie pe termen lung este atât de importantă. Unele guverne, în strategiile lor, nu se referă explicit la o asemenea strategie, dar analizând programul de guvernare, vedem că există interfețe cu ceea ce noi numim strategia Europa 2020. Un alt punct extrem de important în acest sector care nu poate fi abordat separat în context național, ci doar la nivel comunitar, este acela al uh, finalizării pieței uh, interne comune. E o inițiativă de-a noastră care va um, restaura creșterea economică. În același timp, trebuie să îmbunătățim uh, funcționarea fondurilor structurale ca instrument de investiții și tocmai de aceea propunerea pe cadrul financiar multianual este foarte importantă, fiindcă vrem să existe o legătură mult mai strânsă între instrumentele financiare de investiție și celelalte măsuri comunitare, fiindcă fără astfel de instrumente de investiție s-ar putea ajunge la o contradicție între guvernanța economică și abilitatea de a rezolva problema șomajului și alte provocări din anumite state membre. Revenind la Spania, Spania care este uh, țara cea mai critică cu rata șomajului mai mare de 20%. Dacă putem rezolva problema Spaniei, automat rezolvăm și celelalte situații dificile din Europa. Cel mai important este să nu mm, să nu găsim doar un motiv pentru uh, rata crescută a șomajului și să abordăm doar acea cauză, ci să avem o, un întreg instrumentar. Uh, doar restructurarea pieței muncii nu este suficientă. Trebuie să revizuim sistemele de formare și educație, să facilităm învățarea pe tot parcursul vieții, astfel încât să existe o mai ușoară adaptare a forței de muncă la condițiile actuale. Trecem printr-o recesiune. Economia spaniolă trece printr-o recesiune din cauza uh, modului în care a fost uh, structurată economia. O politică industrială ar trebui să joace un rol mai uh, crescut în crearea unor locuri de muncă de calitate și durabile, după cum a cerut-o și domnul Sercas. Cred că Spania poate să facă mai bine uz de capacitatea de uh, a interveni în economia socială. Am fost în țara Bas- Bascilor și am văzut cum, uh, prin asemenea politici, se poate evita uh, șomajul exacerbat. Uh, țara Bascilor are doar jumătate din media spaniolă a ratei șomajului. Deci există modele care pot fi preluate și să nu uităm că, într-un fel, uh, economia informală e și ea problematică în Spania. Trebuie ca activitățile din piața gri să devină transparente și supuse impozitării. Doar astfel, Spania ar putea să construiască acest puzzle care, e adevărat, e foarte dificil la ora actuală. Mulțumim! Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc tuturor! Aici se încheie lucrările noastre. Iată că abia am început un lucru și trebuie deja să ne despărțim. Aș vrea în două cuvinte să spun că uh, atunci când Consiliul European va adopta marile orientări care vor defini bugetele naționale, e foarte important să avem, uh, să fie avut acest schimb, pentru că de șapte ani Comisia Econ din Parlamentul European organizează acest schimb de opinii cu comisiile economice și monetare din parlamentele naționale. Iată că acum au participat mai mulți la discutarea acestui tratat care invită consolidarea politicilor bugetare. Am început acest uh, proces, au fost prezenți președinții celor trei instituții europene, patru comisari, și uh, președinta ECOFIN în exercițiu și cred că mobilizarea aceasta, aceasta permite uh, o mobilizare europeană pentru mizele democratice și pentru a găsi o nouă dinamică. Ne întâlnim, deci, anul viitor, vom ține cont de toate observațiile și propunerile făcute aici. Ar trebui poate să stabilim niște mici grupuri de lucru ca să vedem cum ne putem mobiliza și mai mult uh, și cum putem introduce dimensiunea parlamentară europeană în uh, hotărârea politicilor economice, pentru că uh, nu vom fi încununați de succes dacă totul se desfășoară în spatele ușilor închise. Trebuie să se acționeze în colaborare cu parlamentarii și cu partenerii sociali, după cum ați spus dumneavoastră, doamnă ministru. Așadar, drum bun înapoi acasă și ne vedem la anul. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați rămas până la sfârșit. Mulțumesc celor trei invitați de marcă și, bineînțeles, interpreților care au avut bunăvoința de a rămâne alături de noi peste program.